Nous allons commencer notre... Vom începe reuniunea. <coughs> oui, on va faire... Donc je vous souhaite à tous... Vreau să vă urez uh, bun venit tuturor, bun venit la reuniune. Vă regăsesc astăzi cu mare plăcere după o absență îndelungată. Vreau să profit de ocazie ca să mulțumesc colegilor care m-au înlocuit la președinția comisiei, mai ales lui Michel Strifler, de asemenea doamnei Crețu și domnului Deva. Mulțumesc foarte mult! Nous allons commencer. Vom începe reuniunea prin adoptarea ordinii de zi. Am două solicitări de modificare a ordinii de zi. La cererea raportorului, domnul Zahradil, votul privind acta este amânat pentru 4 iunie. Deci, nu ar trebui să fie nicio problemă din punctul de vedere al calendarului. Comisia INTA votează pe 20 iunie. La solicitarea raportorului domnul Ponga, propun să adăugăm la ordinea de zi votarea proiectului său de raport cu privire la decizia Consiliului ce modifică decizia 2001 per 822 a Consiliului privind asocierea unor state și teritorii de peste mări la comunitatea europeană. Este vorba de o confirmare a statutului european a insulei Saint-Barthélemy, care din 1 ianuarie 2012 a trecut de la statutul de regiune ultraperiferică la statutul de țară și sau teritoriu de peste mări. Raportorii din umbră și grupurile politice au fost informați prin mail de cererea domnului Ponga. Are cineva obiecții sau comentarii? cu privire la proiectul de ordine de zi astfel modificat? Nu, atunci ordinea de zi se consideră adoptată. Vom trece acum la examinarea procesului verbal al reuniunii din 23-24 aprilie, pe care îl aveți în dosare. Dacă aveți observații referitoare la acest proces verbal, vă rugăm să le transmiteți secretariatului înainte de reuniunea noastră de astăzi. Dacă nu vor fi observații, procesul verbal se va considera adoptat. Urmează pe ordinea de zi adoptarea deciziilor și recomandărilor coordonatorilor din 2 aprilie 2012. Aveți în dosare aceste recomandări și deciziile luate la reuniunea coordonatorilor din 24 aprilie. Dacă aveți observații referitoare la rezultatul acestei reuniuni, trebuie să le transmiteți secretariatului înainte de finele reuniunii. Domnul Frank Van Heke a adresat o întrebare Comisiei Europene referitoare la finanțarea alegerilor din Congo, din Republica Democratică Congo, finanțarea partidelor la aceste alegeri. Nu-l văd în sală pe domnul Frank Van Hecke. Este a doua oară când colegul nostru lipsește atunci când întrebarea este adresată comisiei. Așadar, propun ca domnul Van Hecke să adreseze întrebarea în scris comisiei și să ne răspundeți în scris, transmițându-ne răspunsul prin intermediul secretariatului ca să-l putem și noi transmite mai departe. Vom examina acum modificarea directivei 2004 per 109 privind armonizarea obligațiilor de transparență în ceea ce privește informația referitoare la emitenții ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată și a directivei 2007 per 14 a Comisiei. Dăm acum cuvântul raportoarei pentru cele două proiecte de aviz următoare, doamna Fiona Hall. E vorba de uh, o membră a Comisiei ECON și de avize pentru Comisia ECON. E vorba despre situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de entități. Ambele rapoarte sunt menite să sporească transparența și să diminueze evaziunea fiscală. De aceea sugerez să le discutăm grupat. Aș vrea să vă spun că acest proiect de directivă reprezintă încununarea unei munci îndelungate a multor ONG-uri și a multor membri din Parlament. Cu mare plăcere dau cuvântul doamnei Fiona Hall. and. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Vă mulțumesc pentru că ați sugerat să discutăm punctul 5 împreună cu punctul 6. Cred că este o propunere foarte logică. Pentru noi ne interesează foarte mult capitolul 9 de la directiva contabilă, care se referă la articolul 6 din directiva pentru transparență. Juri este comisia um, responsabilă pe fond și Econ împreună cu DEVE înaintează aviză. Așa cum colegii mei au putut să vadă din e mail pe care l-am trimis uh, membrilor Comisiei uh, DEVE, celelalte comisii și-au accelerat calendarul pentru a face posibil ca votul să aibă loc uh, la sfârșitul lunii iunie. Oricum, nu avem foarte mult timp la dispoziție și termenul de depunere al amendamentelor va fi mâine la amiaz, dacă am înțeles eu bine lucrurile. Să vă explic puțin contextul. După cum știți foarte bine, exporturile de, de petrol, de gaz, de cherestea și așa mai departe reprezintă un venit important pentru țările în curs de dezvoltare, și uh, taxele obținute din aceste sectoare ar putea ajuta la dezvoltarea statelor respective. Înște știm foarte bine că multe din uh, statele în curs de dezvoltare nu folosesc prea bine aceste venituri. State cum este uh, Nigeria sau Republica Democrată Congo sunt um, dependente de, as, de, as, de asemenea venituri și nu există o transparență legată de fluxurile de venituri din aceste sectoare extractive. Deci îmbunătățirea transparenței în sectoarele extractive reprezintă un prim pas crucial pentru a ne asigura că cetățenii pot trage la socoteală guvernele lor legate de veniturile provenite din, din aceste sectoare extractive. Deci există state care au foarte multe resurse minerale, dar nu sunt prea bine dezvoltate. În acest moment, legislația Uniunii Europene nu cere societăților să raporteze plățile vărsate către guvernele din statele în care operează, chiar dacă este vorba de uh, venituri din uh, sectorul extractiv sau din uh, sectorul de exploatare a, de, a cheresteai și sunt venituri importante. De fapt, din 2007, Parlamentul European a cerut, a făcut asemenea propuneri pentru a pune la dispoziție în mod larg aceste informații. În octombrie 2011, Comisia a făcut uh, propuneri de revizuire a directivei pentru transparență și, chiar și mai important, să revizuiască directiva contabilă. Propunerea legislativă a Comisiei cere tuturor societăților active în domeniul uh, silviculturii și în domeniul industriilor uh, extractive să facă publice plățile făcute guvernelor pentru fiecare proiect extractiv sau de forestier din statele în care sunt uh, active. Astfel, societatea civilă din uh, statele în curs de dezvoltare va avea la dispoziție mai multe informații pentru a combate corupția din statele respective. Este însă o situație bunătățită și pentru investitori care vor înțelege mai bine care sunt riscurile legate de a fi activ în statul respectiv. Propunerea legislativă complementează prevederile regăsite deja în uh, inițiativa privind transparența din industriile extractive. Propunerea legislativă um, vine după legea Dodd-Frank din Statele Unite ale Americii, în această propunere legislativă, în legea Dodd-Frank din uh, Statele Unite ale Americii, se cere tuturor societăților care sunt listate și sunt supravegheate de Comisia pentru Valori Mobiliare și Bursă de Valori să își facă publice aceste plăți. Noi salutăm această propunere, dar eu consider că am putea să mergem puțin mai departe și să îmbunătățim această directivă și aș dori să vă prezint care sunt amendamentele cheie pe care le susțin eu. Amendamentul numărul 4 își dorește să includem și sectorul de transport și de export în momentul în care discutăm despre industriile uh, extractive. Deci nu este vorba doar de explorare, de dezvoltare și de extragerea unui depozit, ci și de transportul minereului respectiv și de exportul uh, acelui minereu. Apoi, amendamentul 5 pune la dispoziție o definiție a ce înseamnă un proiect. După cum propune Comisia, un nivel de relevanță pentru a face public aceste informații este un punct esențial. Pentru că ținem seama de uh, nivelurile relevante în fiecare zonă în parte, acolo unde are loc extragerea uh, respectivă. Însă pe mine mă îngrijorează faptul că definiția propusă de Comisie ar permite societăților să apeleze la diferite definiții conform structurii uh, societății respective și până la urmă vom ajunge într-o situație în care nu vom putea compara merele cu merele și perele cu perele. Deci eu aș propune să uh, definim un proiect ca fiind un acord legal, indiferent că este vorba de concesiune sau așa mai departe, care dă unei societăți drepturi și responsabilități în țara în care este activă. În momentul în care plățile se fac pe altă pază, atunci raportarea ar trebui să se facă pe temeiul respectiv. Acest lucru ar putea să funcționeze în statele în curs de dezvoltare, unde societățile active sunt uh, apelează la un, la un bloc de acorduri uh, legale. Avantajul definiției propuse de mine este că uh, în statele în care nu există acest sistem, ar exista un grad de flexibilitate care să permită raportarea plăților pe un alt temei. Ce am înțeles eu a fost să definim proiectele astfel încât această definiție să fie relevantă atât pentru uh, statele sărace, la care, cu care ne ocupăm noi aici la Comisia DEVE, aceeași definiție funcționând în același timp și pentru state cum este Australia și Canada. Deci este important ca definiția folosită de noi să poată fi aplicată peste tot. La amendamentele de la 6 până la 9 mă refer la câteva puncte legate de scop, de obiectivul, scopul acestor uh, plăți făcute. După părerea mea, ar trebui să includem aici toate sectoarele, nu doar sectorul industriilor uh, extractive. Am discutat cu raportorii din umbră din toate grupurile politice și am înțeles că în foarte multe grupuri politice există o părere puternică în sensul lărgirii domeniului de aplicare. Deci înțelegem și pe viitor că industriile extractive sunt importante pe viitor, dar m-am decis să introduc uh, și opiniile colegilor, să avem o bază mai largă prin această propunere legislativă. Sper că uh, și dumneavoastră mă veți sprijini din acest punct de vedere, pentru că mi-aduc aminte că în raportul dumneavoastră din 2011 despre taxare și dezvoltare, uh, Ați spus și dumneavoastră cât de important este sectorul uh, extractiv, dar spuneți cât de bine este să avem abordare cât mai largă pentru a îmbunătăți guvernanța globală. Și, într-adevăr, pentru a evita eviziunea fiscală, informația defalcată pe fiecare țară în parte este necesară. Deci, Aș propune să detaliem puțin din acest punct de vedere propunerea Comisiei, pentru că publicarea datelor legate de plățile făcute nu este suficientă. Trebuie să ne asigurăm că uh, societățile respective își plătesc și uh, taxele în statele respective. Este foarte clar că există o viziune uh, fiscală foarte mare în statele în curs de dezvoltare, drepturi mare cu amendamentul 18, cred că uh, publicarea trebuie să țină seama um, publicarea trebuie să țină seama și de alte puncte, de exemplu, care este um, suma vânzărilor totale, uh, numărul personalului uh, angajat și așa mai departe, tocmai pentru a ne asigura că nu lăsăm niciun fel de lacună. Cu toate acestea, Crucial, crucială rămâne raportarea pe bază de proiect. Așadar, în, indu- în industriile extractive și în uh, exploatările forestiere trebuie să ne asigurăm că se face o raportare pe bază de proiecte, așa cum am precizat la amendamentul 9. Am sugerat ca aceste raportoare să se, să se regăsească în situațiile financiare actuale, anuale, pentru că aceste informații sunt foarte importante pentru investitori. Există câteva alte aspecte la care aș dori să mă refer. Amendamentul 17, de exemplu, se, se referă la uh, pragul de relevanță este vorba de nivelul de la care societățile trebuie să facă publice plățile făcute. Sigur, acest punct a fost discutat aprins în diferite comisii ale Parlamentului European. Propunerea mea este următoarea. Dacă este vorba de o sumă mai mare de 15.000 de euro, atunci uh, ar trebui să fie uh, făcută, public, făcută publică plata. Da, îmi dau seama că această sumă este o sumă foarte mare în aceste state. Um, dacă ne gândim că este vorba de un proiect într-o comunitate locală de undeva din Africa, este o sumă de bani suficient de mare pentru a duce la un grad suficient de mare de corupție dacă nu este făcută uh, public în mod adecvat cred că una din sarcinile Comisiei pentru Dezvoltare este să ne gândim și la aspectele legate de dezvoltare în statul respectiv. Desigur, va trebui să negociem și cu celelalte comisii care s-ar putea să aibă o părere diferită de a noastră. În final, în legătură cu derogările, Comisia propune ca societățile să fie scutite de la asemenea plăți în uh, cazurile în care legislația statului respectiv ar interzice uh, facerea publică a unor asemenea informații. Până acum nu există vreo dovadă cum, precum care exista o asemenea legislație în, uh, în, în vreun stat în curs de dezvoltare și până la urmă, dacă noi avem asemenea prevedere, de fapt am stimula crearea unor propuneri legislative în state respective care să susțină corupția. Și doresc să vă aduc aminte că în legea Dodd-Frank nu există asemenea prevedere. În final, aș dori să mulțumesc colegilor din celelalte grupuri politice pentru că nu am avut foarte mult timp la dispoziție. Drept urmare, a fost uh, cu atât mai important că am uh, cooperat atât de bine în toate întâlnirile pe care le-am avut până acum. Vă mulțumesc! Merci beaucoup. Mulțumesc foarte mult. Are cuvântul Isabel acum. Lövin. <coughs> Uh, mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc foarte mult și Fionei Hall pentru acest raport minunat. Judith e raportul din umbră din partea verzilor, însă acum se află la o conferință importantă în ceea ce privește migrația în Istanbul astăzi, așa că m-a rugat să-i țin locul pentru verzi. Am dorit să o felicităm pe doamna Hall pentru acest raport excelent pe care îl sprijinim în mare parte. Suntem de acord că principiul raportării de la proiect la proiect e un principiu cheie pentru o eficiență a transparenței. Este singura cale prin care comunitățile la nivel local pot să determine exact câtă bunăstare este generată și unde ajunge aceasta. Doamna Hall a lucrat foarte bine, a adăugat niște clarificări importante definițiilor, definițiilor în ceea ce privește proiectele. Acest lucru era neapărat necesar. Verzi felicită și faptul că doamna raportor dorește să renunțe la clauza privind scutirile. Uh, US, um, legea Dodd-Frank nu lasă deschisă posibilitatea de a putea lupta împotriva corupției prin această legislație, așa că noi nu am dorit să, să urmeze această direcție, așa cum ne-a spus deja și doamna Hall. Sprijinim și abordarea prin care doamna raportor vorbește de pragurile de relevanță și că acestea trebuie să fie incluse în directiva ca atare și nu ca în propunerea comisiei și anume prin intermediul intermediul actelor delegate. Credem că acest prag trebuie să fie menținut cât de scăzut posibil, așa cum propune doamna raportor. Trebuie să gândim din perspectiva guvernelor locale ce ar fi pentru acestea o sumă considerabilă de bani. Verzi salută de asemenea și munca colectivă în comisie în ceea ce privește raportul în propria inițiativă al doamnei președinte Eva Jolie în ceea ce privere, privește impozitarea și dezvoltarea din martie 2011. În raportul doamnei Hall se vorbește despre impozite profituri dinainte și după plata impozitelor, care vor ajuta foarte mult la lupta împotriva corupției. Lărgirea pentru toate sectoarele e de asemenea importantă pentru verzi. Am cerut deja de mai multe ori mai multă transparență în ceea ce privește pescuitul. Peștii sunt o resursă naturală și sunt un bun comun al populației unei anumite țări. Însă guvernele de foarte multe ori vând accesul la resursele lor naturale acelora care plătesc cel mai bun preț. Cel mai rău lucru e că nimeni nu știe de câte ori guvernele vând acest acces la, pentru același surplus de pește. Peștele este în teorie o resursă regenerabilă, însă dacă aceasta este supraexploatată, atunci eu aș spune că putem vorbi de o industrie extractivă, pentru că există riscul de a sărăci în totalitate acest tip de resurse, care sunt foarte importante pentru siguranța alimentară. Așa că am o întrebare pentru doamna raportor. Pentru că dumnea ei ne propune, dacă am înțeles bine, o raportare de la proiect la proiect în industria extractivă. Licențele de pescuit pentru flotele pe distanțe lungi există. Așa că pentru mine și acestea s-ar încadra în definiția industriei extractive, exact în același fel în care e inclusă și exploatarea pădurilor în industria extractivă. Așa că am această întrebare pentru doamna raportor, dacă dumneavoastră consideră că e posibil să adăugăm și pescuitul acestei definiții. Pentru a conchide, verzii sunt foarte mulțumiți de raport și sprijină calea aleasă de raportor. Am făcut câteva amendamente doar pentru a consolida anumite puncte și a aduce anumite clarificări. Pentru a rezuma, propunerea din fața noastră e un pas foarte important de luptă împotriva corupției și a evaziunii fiscale. Venitul Africii din industriile extractoare este de șase ori mai mare față de venitul care revine în urma ajutorului. Comisia noastră trebuie să trimită un mesaj foarte puternic colegilor noștri din Parlament, dar și Consiliului. Trebuie să ne asigurăm că acest text rămâne la fel de ambițios. Mulțumesc! Merci beaucoup! Mulțumesc foarte mult! Am să iau și eu cuvântul. Aș dori să-i mulțumesc raportoarei noastre, doamna Fiona Hall, pentru munca remarcabilă depusă referitoare la extinderea sferei de aplicare a textului la anumite industrii și pentru pragul propus, deoarece acest prag corespunde cu pragul antispălare de bani. Există deci o coerență totală. Și aș avea o întrebare pentru dumneavoastră. Conform textului, nu se rețin decât plățile făcute guvernului. Nu considerați că este o formulare prea restrictivă? Deoarece există autorități locale, există întreprinderi naționale care pot primi plăți, de exemplu în Gabon, în Nigeria, acolo unde există întreprinderi de stat care percep taxe și care pot primi direct plățile. Mă întreb uh, dacă n-ar fi posibil aici o extindere. Cred că am ar trebui să existe obligația de a se declara toate plățile făcute și guvernelor și autorităților locale și întreprinderilor și altor actori ca să acoperim tot. Altfel, textul va fi ușor de ocolit, pentru că nu se va referi la plățile făcute persoanelor fizice, de exemplu. Acum îi dau cuvântul domnului Deva. Mulțumesc, doamnă președinte. Bine ați venit înapoi. Cât ați fost dumneavoastră plecată, am avut și eu aici niște funcții de îndeplinit și niște candidaturi. Iată că ne-am întors însă amândoi aici și mă bucur să vă văd. Vreau să o felicit pe doamna Hall pentru un raport excelent. A reușit să sesizeze exact esența problemei, iar comentariile sale și amendamentele sale sunt cu adevărat relevante. O singură chestiune, atunci când întreprinderile investesc în state în curs de dezvoltare, uneori eh, compensează investițiile, adică obțin un permis o autorizație ca să foreze undeva, iar guvernul le cere ca, în schimb, să realizeze un proiect, să contribuie la construirea unei școli sau unui spital și așa mai departe. Există un fel de schimb aici, un troc, însă acest, acesta poate să creeze și corupție, iar școala sau spitalul nu s-ar, put, putea să nu se mai construiască așa cum se prevăzuse, iar fondurile dedicate școlii sau spitalului pot ajunge în banii vreunui ministru. Nu ar trebui oare să analizăm uh, și cum se poate introduce aici conceptul de compensare a investițiilor, pentru că multinaționalele fac acest lucru și ar trebui să-l facă în cadrul problemei transparenței. Monsieur Ricardo Cortez Lastria. Domnul Ricardo Cortez Lastra. Bienvenida. Eh, bueno, en primer lugar quisiera, como Grupo Socialista Mulțumesc. În primul rând, în numele socialiștilor, aș dori să-i mulțumesc doamnei Hall pentru raportul său excelent. Cred că acest Parlament ar trebui, într-adevăr, să fie un for în care să se discute aceste probleme, iar uh, întreprinderile să ofere informații pentru fiecare proiect în parte. În amendamentele noastre avem o perspectivă fundamentală. Ne referim aici la o publicare a plăților făcute către administrațiile publice și la modul în care aceste informații pot să prezinte elemente cheie cu privire la circularea fondurilor, pentru ca cetățenii să fie ținuți la curent în legătură cu ce se întâmplă în aceste state care sunt în același timp sărace, dar și bogate în resurse. Ar trebui așadar să existe o mare transparență. Acest lucru este legat de o mai bună guvernanță. Raportul dumneavoastră este excelent și acoperă în mare măsură toate aceste preocupări, însă și datorită lui lacunele vor fi acoperite. Mulțumesc. Și dăm maintenant Are acum cuvântul Comisia Europeană reprezentată de domnul Kalina Siminov. Hello, Madam Chair, Madam Reporter. Bună ziua, doamnă președintă, ah, doamnă raportor. Mă numesc Simenov de la DG Markt ne acoperim și, la, și de dire, ne ocupăm și de directiva pentru transparență și pentru această directivă. Doresc să vă mulțumesc pentru raportul dumneavoastră, pentru munca pe care ați depus-o și pentru sprijinirea propunerii făcute de comisie. Aș dori să mă concentrez asupra câteva puncte pe care nu ar trebui să le uităm din punctul nostru de vedere. Prin această raportare, comisia a încercat să pună accentul pe sectoarele care nu sunt. Uh, deci am, ne-am concentrat doar pe anumite sectoare. Este vorba de sectorul extractiv și de exploatare, a forest, uh, exploatare forestieră, pentru că acestea sunt acoperite și de legislația americană referitoare la industriile extractive și la această inițiativă pentru transparența din industriile extractive. Aș dori să, atrag, să vă atrag atenția că propunerea Comisiei a venit în urma unor eforturi majore pentru a găsi echilibrul potrivit între punerea accentului pe o bună guvernanță și evitarea unor dezavantaje competitive pentru companiile, pentru societățile europene. Drept urmare, detaliile, nivelul de detalii propus de comisie cred că este suficient pentru a obține informațiile necesare. Poate știți că Consiliul are o abordare mai uh, conservatoare din acest punct de vedere, deci ne-am dorit să ajungem la o, la o poziție de compromis să găsim o soluție fezabilă. Deci trebuie să ne, să ne concentrăm asupra acestor două sectoare să nu ne extindem prea mult, pentru că până la urmă, dacă ne extindem prea mult, s-ar putea să nu ajungem nicăieri, pentru că, din păcate, am întâmpinat atât rezistență, dar și sprijin pentru lărgirea domeniului de aplicare a acestei directive. Din punctul de vedere al evaziunii fiscale, considerăm că această directivă nu este cel mai bun instrument pentru a aborda această problemă. Directiva aceasta este, o, este un instrument contabil și din punctul nostru de vedere este foarte greu să includem aceste aspecte legate de evaziune fiscală în directiva propusă de noi. Un alt lucru um, pe care am dorit să-l spun se leagă de nivelul autorităților uh, guvernamentale. Este important să se facă o raportare uh, pe fiecare țară în parte, dar, într-adevăr, ar fi important să fie amintite și autoritățile locale, pentru că acestea sunt relevante mai ales pentru comunitățile locale. De asemenea, o raportare proiect pe proiect este foarte importantă pentru Comisie, Um, și din Consiliu s-a sugerat să diluăm această propunere, însă noi ne-am dorit să o păstrăm pen, pentru că ea este nucleul acestei uh, propunere a noastră. Doar așa avem nivelul de transparență pe care ni-l dorim. Vă mulțumesc! Merci. Je Mulțumesc și acum dau din nou cuvântul doamnei Hall pentru concluzii. Thank you very much for, um, all... Vă mulțumesc pentru toate remarcile dumneavoastră. Aș dori să mă refer la câteva puncte amintite în legătură cu pescuitul. Înțeleg de ce am, se dorește includerea acestui sector din punctul de vedere de, de a ști ce plăți au fost primite de diferite guverne. Prima mea reacție ar fi că am putea întâmpina dificultăți în includerea acestui sector în această um, directivă, pentru că discutăm despre uh, societăți de mari uh, dimensiuni um, înscrise la bursă și nu sunt sigură dacă uh, licențele, concesiunile de pescuit sunt uh, obținute de asemenea societăți. Dar am putea discuta mai departe de acest punct, într-adevăr. În legătură cu plățile făcute autorităților locale, așa cum a amintit-o domnul Deva și, de, da, și a amintit-o și Comisia, sunt de acord cu acest lucru, dar uh, la articolul 37, la definiții, se spune foarte clar că guvern înseamnă orice, locali- orice autoritate națională, regională sau locală. Aici sunt incluse departamente și alte organisme care controlează o asemenea autoritate. Deci eu consider că prin această definiție acoperim um, toate uh, nivelurile autorităților naționale sau locale. Apoi, s-a mai făcut referință la plățile în natură și plățile în natură sunt acoperite de textul amendamentului 9. Este într-adevăr adevărat că um, că unele proiecte sunt, uh, pentru a obține un proiect, ești obligat să uh, construiești o școală sau un spital și așa mai departe. Și la amendamentul 9 se precizează că că societățile mari și autoritățile publice care sunt active în industria extractivă și în domeniul forestier în momentul în care fac plăți atribuite în anumit, unui anumit proiect, vor specifica și um, plățile în natură pentru un anumit uh, proiect dintr-un an financiar. De deci se face referire la aceste plăți în natură care acoperă toate celelalte uh, proiecte, celelalte plăți compensatorii care ar putea fi relevante în acest punct de vedere. Și, în fina, în legătură cu echilibrul între transparența necesară și păstrarea competitivității societăților europene, cred că nu ar trebui să uităm că cele mai active societăți europene fac deja această raportare și este foarte clar că societățile care nu au un asemenea mecanism de raportare uh, au pierdut mult în ultima vreme, o companie cum este Strator, de exemplu. Deci există o valoare adăugată să încercăm să stabilim uh, ștacheta cât mai sus din punctul de vedere al transparenței. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, doamnă Hall, pentru remarcile dumneavoastră și pentru munca dumneavoastră. Cred că vă dați seama că Președinția daneză ar dori să încheie acest dosar până la sfârșitul președinției, de aceea vom vota acest aviz în 4 uh, iunie și termenul de depunere al amendamentelor este mâine la prânz. la cre- Vom uh, examina acum crearea unui instrument european de vecinătate. Avem patru proiecte de aviz importante pentru AFET. E vorba de propuneri de regulament ce creează instrumente de finanțare pentru acțiunea externă, adică instrumentul european de vecinătate, instrumentul de stabilitate, instrumentul de parteneriat pentru cooperarea cu state terțe și instrumentul financiar pentru promovarea democrației și a drepturilor omului în lume. Și vom discuta aceste patru puncte unul după celălalt. Vom începe cu avizul pregătit de domnul Deva referitor la instrumentul european de vecinătate. Aveți cuvântul. Uh, thank you, Madam Chairman. Mulțumesc, doamnă președinte. Probabil ați văzut în proiectul meu de aviz că acest instrument e foarte important și că sugerez cinci amendamente pentru Comisia AFET. Acestea se axează în primul rând pe consolidarea și îmbunătățirea textului în ceea ce privește legătura între reabilitare și dezvoltare. Important pentru comisia noastră e și obiectivul de reducere a sărăciei. Totul se aliniază temeiului juridic care a fost ales de comisie, însă se uită rolul creării drumurilor și eu nu cred că acesta trebuie să fie separat de obiectivul de descreșterea sărăciei. Nu putem vorbi despre acestea fără a vorbi despre crearea de bunăstare au existat mai multe reuniuni neoficiale organizate de secretariatele celor două comisii. Eu cred că această abordare este una minimalistă și de aceea există acest număr mic de amendamente, dar care au de-a face cu îngrijorările cele mai importante din comisia noastră. Și această abordare este una realistă dacă ne dorim ca AFET să, ia, să țină cont de îngrijorările exprimate în comisia noastră. Și acum aș dori să vă împărtășesc pe scurt conținutul amendamentelor mele. Amendamentul 1 la articolul 1 în ceea ce privește proiectul de instrument. Aici a fost introdusă și reducerea sărăciei în țările partenere, pornind de la propunerea Comisiei la amendamentele 2, 3 și 4, la articolele 2 și 7. Aceste amendamente își doresc să consolideze și să îmbunătățească legătura între reducerea sărăciei și dezvoltare. Se include aici și tranziția de la ajutorul de urgență după o catastrofă sau o criză spre o asistență pe termen lung este stabilită această legătură și se reduce și, cât de, și se sublinează cât de importantă e asigurarea bunăstării. La articolul 5 pentru articolul 20 e un amendament tehnic, dar important. Comisia a încercat și data trecută să nu ne spună un termen de expirare al instrumentului actual, însă noi trebuie să cerem un asemenea termen până la 31 decembrie 2020. Acesta ar trebui să fie termenul de expirare. Aștept să aud care e părerea Comisiei și a colegilor cu privire la acest proiect de aviz. Așa cum știți, acum ne aducem critica în ceea ce privește abordările de până acum, actele delegate, sumele de bani și pragurile stabilite. Ne aflăm acum în mijlocul procesului cu privire la acest instrument, dar vorbim în același timp și de îngrijorările în termen general pe care le avem privind actele delegate. De aceea doresc să ascult părerea dumneavoastră în aceste chestiuni. Monsieur Norbert Neuss, vous avez la parole. Domnul Norbert Neusser are cuvântul. Ja, vielen Dank, Frau Präsident. Mulțumesc, doamnă președinte, și eu mă bucur foarte mult că vă pot uh, vedea din nou printre noi. În ceea ce privește avizul domnului Deva, din partea grupului meu politic pot să spun că suntem de acord. Suntem de acord cu foarte mulți termeni tehnici care apar aici, cu organizarea astfel încât ajutorul nostru să fie unul eficient pe viitor și să poată să fie pus în aplicare. Cred că e o necesitate foarte mare, cea despre care vorbim mai ales dacă ne gândim la parteneriatul sudic și la cele întâmplate cu primăvara arabă. Oamenii de acolo sunt nerăbdători, așteaptă niște măsuri concrete din partea Uniunii Europene. Cred că acest instrument ne oferă posibilitatea de a acționa. Principiul mai mult pentru mai mult, more for more, trebuie să fie salutat. Înseamnă că dacă dezvoltarea e una bună, atunci poate fi sprijinită mai repede și mai bine reversul medaliei e mai puțin pentru mai puțin atunci când dezvoltarea nu funcționează așa cum trebuie. Această chestiune însă mai trebuie discutată, ține și de responsabilitate, e de respons- ține de responsabilitatea noastră să îi ajutăm pe acești oameni. Aș dori să mai menționez și faptul că E bine că parteneriatul sudic e inclus în strategia UE-Africa. E important să avem obiective cum sunt combaterea schimbărilor climatice și trebuie să ținem cont și de acordurile la nivel internațional privind mediul și acestea trebuie incluse aici. Sunt posibilități bune pentru noi ca Uniunea Europeană de a stabili niște parteneriate importante în ceea ce privește combaterea schimbărilor climatice. Important e și să asigurăm legături mai bune unii cu ceilalți în caz de catastrofă. Acest ajutor de urgență care ar trebui continuat, continuat pentru dezvoltările ulterioare. Ajutorul pe termen scurt și pe termen lung trebuie să ocupe un loc mai important în eforturile noastre. I amintit, sunt amintite aici și societățile civile. Săptămâna trecută am fost la dialogul structurat, am participat și acolo s-au auzit critici destul de multe din partea autorităților locale. Acestea, fie au impresia, acestea au impresia că este cumva mm, lăsată deoparte această parte la sprijinul autorităților locale avem o șansă foarte mare de a vorbi despre democratizare, de a impulsiona democratizarea și de a organiza într-un mod eficient ajutorul. Important e din perspectiva noastră ca noi, Comisia de Dezvoltare, să ne folosim de banii din acest instrument nu pentru vecinătate, și cred că amendamentele propuse de domnul Deva sunt realiste și cred că vor putea fi sprijinite și în cadrul Comisiei AFET. Din partea noastră mm, vom mai veni cu o modificare la articolul 2, unde se vorbește despre o dezvoltare, o gestionare durabilă a resurselor naturale, ca de exemplu folosirea apelor dulci și resurselor din mare. Îi mulțumim domnului Deve și suntem de acord cu avizul dumnealui. Domnul Görens. Mulțumesc. Aș dori să încep cu o banalitate. A devenit cât se poate de banal să amintim că domnul Deva a făcut un raport bun. Cred că domnul Deva nu ar fi în stare să facă un raport prost. N-am spus că, e, că nu ești în stare de nimic, am spus că nu ești în stare să faci un raport prost. Apoi, în al doilea rând, aș dori să fac o observație în legătură cu ce a spus domnul Noizer în legătură cu uh, DCI atunci când a vorbit de luarea de fonduri din acest instrument pentru a finanța alte instrumente de finanțare. Exact despre acest caz vorbim aici, pentru că vom uh, da pe mere ce luăm pe pere. Vom lua banii de la un instrument de finanțare ca să finanțăm Erasmus pentru toți. A priori nu sunt împotrivă, însă dintr-o dorință de claritate Aș dori să aflu ce sumă va fi alocată fondurilor de dezvoltare în instrumentul pe care îl dezbatem acum. Ar putea Comisia să ne indice ce procent va fi alocat pentru obiective de dezvoltare? Aș dori să aflu asta din dorință de claritate și de asemenea ca să aflu și informații pentru raportul pe care îl, îl voi redacta eu cu privire la noua agenda pentru dezvoltare. Și în încheiere mulțumesc încă o dată domnului Deva. Mulțumesc. Dăm acum cuvântul comisiei care este reprezentată de domnul Andreas Iacob. Uh, thank you very much, Chair. It's uh, Andrew Jacobs here. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Andrew Jacobs, mă numesc din partea Comisiei Europene. În primul rând, aș dori să îi mulțumesc raportorului pentru acest proiect de aviz și mulțumesc și membrilor acestei comisii pentru comentariile făcute. În primul rând, în ceea ce privește scăderea nivelului de sărăcie. Faptul că Uniunea Europeană, așa cum bine știți, își dorește să joace un rol de conducător în ceea ce privește eradicarea sărăciei la nivel mondial. De aceea avem două instrumente financiare care au exact acest scop și anume eradicarea sărăciei Turciei, adică Instrumentul pentru Dezvoltare și Cooperare, DCI și Fondul European pentru Dezvoltare. Așa cum știți, negocierile cu privire la aceste instrumente sunt în curs de desfășurare. Facem pași înainte și împreună cu Consiliul și Parlamentul European. În ceea ce privește noul instrument pentru vecinătate, reducerea sărăcie e un obiectiv important, printre altele. Și de aceea acesta e menționat deja în propunere, în, la articolul 2.2 de, exact aici apare, reducerea sărăciei. Însă reducerea sărăciei nu e singurul obiectiv pentru regiunea noastră, pentru că țările învecinate au um, trăsături specifice și nevoi specifice care trec de acest concept de eradicare a sărăciei. Așa cum ați menționat, articolul 21 din Tratatul Uniunii Europene definește obiectivele generale ale Uniunii Europene în ceea ce privește relațiile externe. Aici se specifică că trebuie ajutate economiile în curs de dezvoltare și obiectivul principal e eradicarea sărăciei. În ceea ce privește instrumentul de vecinătate, la articolul 1 din, uh, articol, din um, acest raport se reflectă articolul 1 din tratat și anume crearea unei relații speciale cu vecinii noștri. Acest articol, articolul 8, este baza politicii de vecinătate europene și și pentru acest instrument, așa cum este el propus. În ceea ce privește amendamentul propus pentru articolul 2 uh, de la acest instrument, noi considerăm că ceea ce propuneți dumneavoastră apare deja în text sub forma sub care apare el acum. Pe timpul redactării textului și atunci când au existat discuțiile cu Consiliul, noi am încercat să nu avem o abordare mult prea încărcată și anume să avem mult prea multe obiective. Crearea de bunăstare e, bineînțeles, un obiectiv foarte important, însă noi am încercat să limităm numărul de obiective astfel încât să nu ne confruntăm cu pagini și pagini de obiective pe care le considerăm necesare, pentru că o asemenea listă nu ar fi niciodată completă. În ceea ce privește articolul 7, da, credem că ar fi bine să facem referință și la sprijinul de după o criză și că probabil ar trebui să vorbim despre o creștere a rezistenței beneficiarilor. De exemplu, ne dorim să facem ceva după criza din Libia în acest moment. Însă credem că trebuie să fim foarte atenți dacă dorim să introducem un text în ceea ce privește activități pe termen lung de dezvoltare. De cele mai multe ori, în țările noastre partenere, acest ajutor de după criză nu duce la o dezvoltare pe termen lung. De exemplu, nu cred că în Libia, cu nivelul de dezvoltare al țării, noi vom reuși să oferim ajutor pe termen lung, dar totuși noi le acordăm acum ajutor după criză. În ultimul rând, în ceea ce privește termenul limită pentru regulament, vorbim despre o caracteristică orizontală care are de-a face cu toate proiectele de regulament. Așa că trebuie să vedem uh, cum arată acest amendament în comparație cu propunerile pentru celelalte instrumente. Ne îngrijorează ce impact ar avea acest termen limită dacă până la acel termen limită negocierile nu vor fi finalizate în ceea ce privește noul regulament. Va trebui să vedem ce se întâmplă cu proiectele în desfășurare dacă intră în vigoare regulament, regulamentul înainte ca proiectele să fie finalizate. A mai fost o întrebare legată de următorul fapt, cum se poate răspunde la uh, nevoile de dezvoltare prin intermediul instrumentului de parteneriat, însă aș dori să vă răspund mai târziu. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc și dăm din nou cuvântul domnului Deva pentru concluzii. Thank you, Madam Chairman. Um, uh... Vă mulțumesc, doamnă președinte. Norbert a făcut o remarcă foarte importantă legată de aceste principii, mai mult sau mai puțin și mai puțin pentru mai puțin. Uh, principiul mai mult pentru mai mult este un stimulant bun când ai o politică de dezvoltare. Mai puțin pentru mai puțin nu funcționează, pentru că ai nevoie de un plafon sub care nu poți să mergi mai jos, pentru că uh, dezavantajezi uh, de cele mai sărace din statul respectiv. Deci, până la urmă, este o dilemă morală. S-ar putea să existe unele state care nu recunosc principiile democratice a statului de drept, a bunei guvernanțe și așa mai departe, dar cu toate acestea nu putem aplica, aplica aceste principii mai mult pentru mai mult și mai puțin pentru mai puțin, pentru că dacă facem acest lucru, de suferit vor avea tot cei care sunt cei mai uh, dezavantajați. Deci există câteva limită aici. Charles este întotdeauna foarte uh, Uh, generos în opiniile sale față de acest raport, dar eu trebuie să mulțumesc uh, secretariatului care m-a ajutat foarte mult în uh, pregătirea acestui raport. Mie mi se pare ridicol, dacă îmi permite să spun acest lucru, ca Comisia să ne spună că nu poate accepta această formulare, reducerea sărăciei și crearea de bunăstare. Dacă uh, este să vedem care este contextul uh, global. Avem la dispoziție cam 60 de miliarde de euro. 60 de miliarde de euro pe care trebuie să-i oferim unui miliard de persoane. N-ai nevoie de un uh, doctorat în matematică pentru a înțelege că o persoană ar urma să primească din această sumă 60 de euro în fiecare de an, 60 de euro pe an. 60 de cenți, mai mult sau mai puțin, în fiecare zi. Deci, doamnă președinte, îmi va spune cineva din această sală că vom eradica sărăcia dacă o persoană săracă primește 16 cenți în fiecare zi. Este evident că nu se întâmplă așa ceva. Deci haideți să discutăm despre crearea de bunăstare, pentru că acești 16 eurocenți nu vor schimba situația în mod radical. Ce trebuie să facem este să creăm structurile care să le permită persoanei respective să câștigă 1,6 euro sau 2 euro pe zi. Și distribuirea de bani pur și simplu nu va duce la eradicarea sărăciei. Deci haideți să nu punem un semn de egal între distribuirea de bani și reducerea sărăciei. Nu se întâmplă așa am uh, eradicat sărăcia dacă o persoană ar primi 2-3 euro în fiecare zi, nu 16 cenți. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Vă amintesc că termenul de depunere a amendamentelor este miercuri 30 mai la prânz și votul va avea loc la reuniunea noastră din 19 iunie, iar raportul AFET se va vota în data de 9 iulie. Vom trece acum la crearea unui instrument de stabilitate, unui instrument de parteneriat pentru cooperarea cu statele terțe, mă scuzați. Raportor este domnul Guerrero Salom și vă dau cuvântul imediat ca să ne prezentați proiectul de aviz. Sí. <coughs> Muchas gracias. Eh, bienvenida. Mulțumesc. Bine ați revenit, doamnă președinte. Bine ați revenit la comisia noastră. După o etapă pasionantă în viața dumneavoastră politică. În timp ce dumneavoastră luptați pentru ideile dumneavoastră în campania electorală din Franța, ați fost înlocuită de doamna Strifler, care a respectat întotdeauna loialitatea față de comisia noastră. Așadar, vreau să vă felicit pe amândouă. Avizul pe care l-am pregătit eu pornește de la o constatare. Este vorba despre faptul că instrumentul înlocuiește un alt instrument și se constată că s-au schimbat termenii și s-a schimb, schimbat și calitatea. Vechiul instrument, care se încheie în 2013, se numea Instrument pentru cooperarea cu statele industrializate și cu alte state cu venituri mari. Iar uh, instrumentul pe care încercăm noi să-l influențăm prin intermediul acestui raport se va numi instrument de parteneriat. Adică este vorba mai degrabă de relații politice, relații comerciale, de relații la modul global, relațiile ce intră în cadrul acestui instrument. Au trecut uh, câțiva ani, din 2007, când a fost adoptat vechiul instrument, uh, până în 2014, când va intra în vigoare noul instrument. În această perioadă de șapte ani s-au întâmplat multe. Mă gândesc mai ales la emergența anumitor economii de dimensiuni foarte mari, cum sunt India, China, Brazilia și altele. Este vorba de economii ce joacă un rol important în relațiile comerciale, și de asemenea și în relațiile noastre politice și în relațiile strategice mondiale. Este vorba de actori globali cu care Uniunea Europeană trebuie să aibă un parteneriat și nu e vorba doar de sfera comercială sau de sfera dezvoltării. În cursul acestor șapte ani a lovit și criza economică care și-a lăsat amprenta asupra economiei europene la modul negativ și care ne-a slăbit politicile de cooperare. La fel, în această perioadă de șapte ani, s-au modificat unele mari provocări mondiale. Suntem acum mai puțin preocupați de schimbările climatice. Astăzi nu mai vorbim uh, atât de mult despre schimbările climatice, pentru, anumi, pentru că anumite state folosesc pretextul crizei economice ca să își diminueze eforturile în acest sens. Migrațiile și-au schimbat sensul și avem din ce în ce mai multe preocupări de siguranță alimentară și de alimentație în general în lume. În acest context, Comisia vine cu o propunere ce insistă asupra abordării comerciale. Se insistă asupra elementului de relații externe pentru că se dorește astfel să se susțină strategia Europa 2020 prin intermediul relațiilor bilaterale, regionale și se încearcă să se amelioreze accesul la piață și posibilitățile de investiții posibilitățile întreprinderilor și așa mai departe și cred că domnul Deva este întru totul de acord cu această ameliorare a posibilităților comerciale, posibilități de investiții și de creare de întreprinderi. De asemenea, este vorba de o sporire a vizibilității Uniunii Europene. Poziția Comisiei este una rezonabilă și uh, această poziție va fi susținută și de Comisia AFET, responsabilă în fond, și de Comisia de Comerț Internațional. Iar noi, Comisia pentru Dezvoltare, trebuie să introducem și elementul de dezvoltare în acest instrument. În avizul meu, încerc tocmai să introduc anumite elemente legate de dezvoltare pentru a completa această abordare economică și comercială susținută de Comisia Executivă. În avizul meu încerc să susțin caracterul eterogen al anumitor state care au avut o creștere economică foarte rapidă în ultimii 10 ani Brazilia, China, India sunt state în care sute de milioane de persoane au ieșit din sărăcie, însă în care mai există încă sute de milioane de persoane sărace. Așadar, repartizarea sărăciei este, variază în funcție de regiuni, în funcție de sex, de nivelul de studii și așa mai departe. în relațiile noastre comerciale, atunci când discutăm despre dezvoltare, Trebuie să ținem cont de acest fapt. Nivelul mediu devenit din aceste state a crescut foarte mult, însă sărăcia rămâne totuși profund ancorată în aceste societăți. Trebuie să ținem cont de combaterea inegalităților. Și aș dori să mai insist și asupra coerenței, pentru că noi vorbim aici de relații comerciale în principal și eu cred că ar trebui să urmărim o anumită coerență cu principiile fundamentale ale Uniunii Europene. Noi întotdeauna susținem acest principiu la Comisia pentru Dezvoltare și mă gândesc și la coerența cu instrumentele de cooperare pentru dezvoltare. În uh, avizul meu Mă refer și la monitorizarea necesară, pentru că trebuie într-adevăr să garantăm monitorizarea funcționării măsurilor adoptate. Trebuie de asemenea să garantăm uh, poziția Parlamentului European, care trebuie să fie una puternică. Parlamentul trebuie să-și poată emite avizul în acest mecanism de funcționare. Apoi, dat fiind că insistăm foarte mult și asupra participării sectorului privat, trebuie să avem grijă ca participarea sectorului privat să țină cont de ocrotirea drepturilor de muncă, a principiilor de mediu și alte chestiuni importante pentru comisia noastră. În cele din urmă, aș dori să subliniez faptul că trebuie și să susținem plus valoare a Uniunii Europene. Valoare care suplimentează acțiunile statelor membre. Este chiar mai bine ca unele lucruri să fie făcute la nivel european decât la nivel individual. Așadar, aici trebuie să cerem Comisiei AFET să apere și ideea acestei plus valori a Uniunii Europene. Pentru că, de fapt, această plus valoare se constată întotdeauna atunci când se evaluează acțiunile lansate de Uniunea Europeană. În raportul meu pentru aviz, susțin și că trebuie să aibă loc o evaluare continuă și că trebuie să tragem învățămintele necesare din această evaluare pentru a continua punerea în aplicare a acestui instrument. Bun, cam atât am avut de spus. Lumea s-a schimbat. Instrumentul uh, acesta nu are aceleași orientări ca fostul instrument. El are mai ales o valoare comercială, o abordare a relațiilor uh, externe globale, însă cred că Comisia AFET trebuie să țină cont de, susține, de solicitările noastre și asta și propun eu în raportul pentru aviz. Încerc deci să prezint opiniile noastre. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Görens. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să vă spun că sunt cam grăbit, ar trebui să ajung la Luxemburg pentru o masă rotundă la 18.30 și de aceea nu voi putea să aștept răspunsul comisiei la uh, discuția despre avizul domnului Guerrero. Aș începe cu prima remarcă a domnului Guerrero, care a spus că va fi nevoie de o evaluare continuă a acțiunilor finanțate prin acest instrument. Foarte bine, eu aș vrea să știu următoarele. Discuția pe care o avem acum este strâns legată de diferențierea propusă de comisie în cadrul uh, Future uh, Agenda. Ce uh, criterii se vor aplica la plățile făcute în numele noului instrument de parteneriat. Nu știu dacă am înțeles eu bine și eu analizez acest lucru în uh, cadrul raportului meu privind viitoarea agenda pentru dezvoltare. Vreau să știu dacă uh, Comisia dorește să pună capăt colaborării în domeniul dezvoltării cu anumite state în viitorul pe termen mediu Iată aici un nou instrument de parteneriat care ar permite totuși Comisiei să efectueze plăți. Prima întrebare pe care o am eu. Plățile din cadrul instrumentului de parteneriat se vor face în numele politicii pentru dezvoltare pentru că atunci ar contraveni principiului diferențierii. În al doilea rând, am efectuat o evaluare, respectiv în America Latină, în statele care au beneficiat de instrumentul pentru cooperare și dezvoltare în cadrul perioadei actuale de finanțare. Și am insistat pe următoarea cerere. Pe viitor, statele emergente nu ar mai beneficia de contribuții în numele ajutorului pentru dezvoltare, însă ar putea să fie implicate într-o cooperare triunghiulară în care Uniunea Europeană ar, ar fi stat donator, un stat emergent ar fi service provider și un stat în dezvoltare ar fi beneficiarul final al ajutorului. Întrebarea mea este următoarea. Cum intenționează Comisia să financeze pe viitor acest tip de operațiuni? Cooperările triunghiulare se vor finanța prin instrumentul de cooperare pentru dezvoltare chiar dacă banii ar trece prin niște state cu venituri medii, care sunt excluse de acum înainte de ajutorul public pentru de, de la ajutorul public pentru dezvoltare, și cine va conduce acest gen de operațiuni? Aceasta ar fi a doua întrebare. Și am mai pus această întrebare comisiei, dar nu am primit un răspuns până astăzi. Aș vrea să știu dacă pe viitor Comisia ar putea să-și ia angajamentul de a limita donațiile în favoarea unor state cu venituri intermediare, reducându-le la o pură asistență tehnică. Merci, la parole. Mulțumesc, domnul Deva. Uh, Madam Chairman, thank you. președinte, vă mulțumesc. Îl respect foarte mult pe Enrico, îi respect opiniile și părerile. Am ascultat cu foarte mare atenție cele spuse de tine acum, Enrico. Ce a spus el este foarte important. Și acest uh, raport, deci în acest raport găsim uh, foarte multe puncte filozofice, foarte multe cunoștințe pe care, din punctul meu de vedere, nu, comisia noastră nu are suficient timp pentru a le discuta. Între 1960 și în 1990, țările în curs de dezvoltare au sărăcit, nu s-au, nu s-au îmbogățit și uh, țările dezvoltate s-au îmbogățit. Între 1990 și 2012, țările în curs de dezvoltare s-au uh, îmbogățit și țările dezvoltate au sărăcit și nimeni nu analizează ce s-a întâmplat în ultimii 20, uh, astfel încât uh, țările în curs de dezvoltate au reversat declinul lor uh, relativ și au reușit să se, îmbună, să se îmbogățească. Luna trecută, de, exam- de exemplu, Uh, Brazilia a devenit a cincea cea mai mare economie din lume, depășind Regatul Unit. Acest lucru este un șoc, dar brazilienii au reușit acest lucru. Foarte multe state uh, din America Latină devin state cu un venit mediu um, tigrii din Asia, statele din estul uh, Asiei, au obținut această poziție deja de ceva timp. Ultimele rapoarte ne arată cât de mari sunt ratele de creștere economică în Africa, astfel încât foarte multe state din Africa vor deveni și ele state în care există un uh, venit mediu. Deci ce se întâmplă? Defuncționează lucrurile în aceste state dintr-o dată și ce se întâmplă cu noi? de ce nu profităm și noi de aceste rate de creștere economică? Și mă întreb cine, dacă există cineva care să facă o analiză caz de la caz, să vadă ce nu merge în uh, statele dezvoltate și care este lecția învățată de noi în urma ratelor de creștere din țările în curs de dezvoltare pentru a ne asigura și noi că avem o rată de creștere din punct de vedere economic. Cred că această discuție trebuie purtată nu doar în cadrul acestui raport. Oricum, această sugestie vine la momentul uh, potrivit. Trebuie să încercăm să înțelegem factorii care au ajutat Brazilia să depășească stadiul în care era un stat foarte sărac și să ajungă în uh, situația în care este mai bogată decât uh, Regatul Unit, cum a reușit China să scoată 300 de milioane de oameni din sărăcie, ce a ajutat Tanzania să devină un, uh, un uh, stat bogat, pentru că într-un an în viitor Tanzania va depăși din punctul de vedere al bunăstării Regatul Unit. Deci ce funcționează bine acolo? Care sunt factorii? Sunt lucruri legate de întâmplare, de planificare, deci ce funcționează bine acolo. Eu trebuie să mărturisesc că nu știu. Și apoi, care sunt uh, factorii uh, care influențează situația din Spania, unde există un, o rată de șomaj imensă? De ce nu există o creștere economică în statele din sudul Europei? De ce Uh, nu există o creștere economică în Regatul Unit. Da, înțeleg că am avut o criză bancară, dar aceasta nu ar trebui să aibă o legătură cu creșterea economică. Din păcate nu cunosc răspunsurile la aceste întrebări, însă cred că am putea profita de acest raport și de alte rapoarte viitoare pentru a încerca să înțelegem ce anume face ca o economie să funcționeze mai bine. Eu sunt un om de știință și îmi place întotdeauna să gândesc în termeni științifici. mi-aș dori ca cineva din partea Comisiei Europene sau altcineva din partea Parlamentului European să analizeze situa- această situație. Cum s-a ajuns de la situația gravă în care se afla Brazilia în anii 80-90 să ajungă în situația în care este un stat cu venituri medii. Vă mulțumesc d'action extérieure. acum cuvântul reprezentanta Serviciului European de Acțiune Externă pentru a comenta instrumentul de parteneriat. Thank you very much for the chance to take the floor. Vă mulțumesc pe, pentru șansa că mi-ați dat uh, cuvântul. Mă numesc Elis Matis de la Serviciul European de Acțiune Externă și colaborăm într-o echipă mixtă cu um, Comisia. Aș dori să spun câteva lucruri în legătură cu, cu intervențiile anterioare. Nu voi intra în foarte, multi, foarte multe detalii legate de amendamentele propuse de dumneavoastră, care văd foarte clar că reflectă prioritățile Comisiei DEVE. Mă voi referi la principalele puncte din propunerea făcută de uh, Comisie legată de instrumentul de parteneriat. Acesta face parte dintr-o, dintr-un pachet de propuneri aprobat, aprobat în decembrie anul trecut de Comisie în legătură cu cadrul financiar nou uh, dedicat uh, relațiilor externe. Este vorba de un instrument de politică externă pentru a promova interesele Uniunii Europene pe plan global spre deosebire de uh, fostul uh, instrument de, partener, de parteneriat cu um, țările industrializate, noul uh, instrument are un domeniu de aplicare global și a fost creat pentru a sprijini obiectivele Uniunii Europene, cum sunt obiectivele din strategia 2020 sau obiective legate de protecția mediului înconjurător, de securitatea furnizării de energie și așa mai departe. Instrumentul de parteneriat este unul uh, complementar pe lângă instrumentul de cooperare pentru dezvoltare. Are în comun uh, același obiectiv de reducere a sărăciei, însă dorim să mergem dincolo de uh, asistența pentru dezvoltare și să țină seama și de statele care au un rol tot mai mare pe scena globală. Deci, pe lângă instrumentul de cooperare pentru dezvoltare, instrumentul de parteneriat va sprijini um, obiectivele Uniunii Europene pe plan global. Acest lucru nu a fost posibil până acum, deci închidem o lacună. Ideea este să intrăm în relații eficiente cu state care au un rol strategic pentru interesele Uniunii Europene, să sprijinim dialogurile politice care promovează aceste instrumente, deci ne așteptăm ca acest instrument de parteneriat să aibă un rol central în dezvoltarea relațiilor cu partenerii noștri strategici, cum este Brazilia, China, Rusia, India, dar în același timp și cu partenerii noștri tradiționali, Statele Unite, Canada, um, Coreea și alte state. Deci acest instrument de parteneriat nu trebuie înțeles în contextul asistenței pentru dezvoltare nu va fi folosit, de exemplu, pentru finanțarea unor proiecte de infrastructură. Acest lucru devine foarte clar uh, când vedem ce sumă a fost uh, prevăzută pentru acest instrument în comparație cu instrumentul de cooperare, instrumentul uh, de fonduri pentru preaderare și așa mai departe. Va trebui să analizăm îndeaproape aspectul plus valorii aspect amintit și de raportor, cât și de ceilalți care au cuvântul după dumnealui. Cred că nu ar trebui să uităm în acest context că pentru statele care au un uh, venit mediu, care s-au bucurat de instrumentul de cooperare pentru dezvoltare, există programe regionale în continuare active eligibilă pentru vechiul instrument, deci nu vom uita uh, de aceste state în totalitate. Cam acesta ar fi um, rezumatul din punctul nostru de vedere legat de concepția acestui instrument și funcționalitatea acestui instrument și așteptăm cu nerăbdare să vedem care va fi contribuția finală a Comisiei dumneavoastră pentru raportul uh, din Comisia AFET. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Domnule Guerrera, aveți cuvântul pentru încheiere. În realidad ha habido dos preguntas. Vă mulțumesc, doamna președintă. Au fost uh, puse două uh, întrebări. Pe de parte este vorba de întrebări adresate comisiei, la care comisia a dat deja un răspuns. Pe de altă parte s-a pus o întrebare științifică cum este posibil ca țările mai puțin dezvoltate s-au dezvoltat atât de mult în ultima perioadă, pe de altă parte, statele dezvoltate au uh, pierdut puțin din acest punct de vedere. Este vorba de state care au resurse naturale, au o populație mare și este evident că aceste state vor avea rate de creștere mai mari decât statele deja dezvoltate. În multe state din Europa, mai ales în sudul Europei, a existat o creștere economică în ultimele decenii, mai ales în anii 80, în anii 90. Chiar și în acest moment există state din estul Europei care au rate de creștere foarte sănătoase. Însă, într-adevăr, trebuie să ne punem această întrebare de ce unii se dezvoltă mai departe, pe, în același timp alții rămân în urmă. Domnul Deva a spus pe bună dreptate că nu avem suficient timp pentru a discuta diferitele nivele de dezvoltare din diferitele state, pentru că ar fi foarte important să discutăm această întrebare. Pentru Regatul Unit este într-adevăr dureros faptul că a fost depășit de Brazilia. Um, este un uh, semnal foarte clar, dar oricum cred că în medie uh, un cetățean din Brazilia trăiește mai prost decât un cetățean britanic. Cred că abia când se ajunge și la modificarea acestei situații putem vorbi de o transformare reală. Vă mulțumesc. Nu sală Bun. Votul acestui aviz va avea loc în data de 15 mai, iar termenul de depunere a amendamente este 15 mai, rectifică președinta. Votul va avea loc în 4 iunie și la AFET se va vota în 9 iulie. Ar trebui să trecem acum la instrumentul de stabilitate. Domnul Cristian Dan Preda este raportor, dar nu este aici astăzi, fiind reținut la București. Iar eh, domnul Ponga a avut amabilitatea de a accepta să-i prezinte raportul domnului Preda. Domnule Ponga, vă dau cuvântul și am să vă rog să fiți rapid pentru că avem o oarecare întârziere în discuțiile noastre. Mulțumesc, am să fiu foarte rapid. Am să vă prezint avizul redactat de domnul Preda pentru comisia noastră. Este vorba de crearea unui instrument de stabilitate. Instrumentul de stabilitate este un instrument cheie pentru a garanta cooperarea pentru dezvoltare în situații de criză. Este vorba de un instrument de ultimă instanță, este elementul bugetar la care se face apel atunci când are loc o criză politică sau un dezastru natural care periclitează stabilitatea într-un stat în curs de dezvoltare. Prin acest instrument, Uniunea Europeană acordă primul ajutor în situații de urgență și pune bazul, bazele pentru proiecte de dezvoltare în state terțe. Domnul Preda este bucuros de faptul că în propunerea de revizuire a Comisiei se dorește să se păstreze caracteristicile principale ale acestui instrument și sporirea flexibilității, care este caracteristica principală a acestui instrument. Domnul Preda are trei observații. În primul rând, în legătură cu creșterea bugetului pe viitor pentru acest instrument. Al doilea, în a doua se referă la prevederile pe termen lung și mediu și, în al treilea rând, la măsurile de implementare financiară și la un mecanism de evaluare a acestui instrument. Domnul Preda salută creșterea bugetului uh, acestui instrument cu peste 40%, el ajungând la aproape 3 miliarde de euro. Totuși, această sporire nu este suficientă pentru a acoperi numeroasele acțiuni ale UE în cadrul acestui instrument. Pentru a putea ajuta inițiativele ce au drept obiectiv oprirea conflictelor și reducerea violențelor în etape de tranziție, Uniunea Europeană va trebui să sporească semnificativ bugetul acestui instrument pe viitor. 2. În ceea ce privește repartizarea finanț- finanțelor, finanțărilor între elementele instrumentului de stabilitate, domnul Preda constată că Comisia prevede să se rezerve o mare parte din fondurile acestui instrument pentru măsurile pe termen scurt, ceea ce ar permite o bună finanțare a acțiunilor de urgență. Însă, în textul actual, nu se menționează un procent de repartizare, pentru acțiunile pe termen lung. Aceste acțiuni sunt foarte importante pentru situațiile de după criză și în multe situații aceste proiecte nu pot fi finanțate prin alte instrumente financiare sau geografice. Proiectele pe termen lung sunt cele care pun bazele cooperării pentru dezvoltarea post-criză în state terțe. De aceea, domnul Preda recomandă să se introducă un procent minim de 20% din finanțarea instrumentului de stabilitate pentru proiecte ce țin de articolele 4 și 5. În plus, domnul Preda consideră că această finanțare ar trebui să fie uh, însoțită și de niște măsuri care să permită sporirea coerenței între instrumentele financiare externe pentru a se permite o finanțare eficientă pentru continuarea unor proiecte începute în cadrul instrumentului de stabilitate. Dacă aceste prevederi nu vor putea fi introduse în acest document, comisia noastră ar trebui să uh, uh, urmărească aceste aspecte în revizuirea altor instrumente financiare. În al treilea rând, pe aspecte mai tehnice, domnul Preda consideră că în text ar trebui să se introducă prevederi speciale pentru programul anual de acțiune și pentru alte măsuri financiare. Obiectivul revizuirii actuale este să simplifice implementarea IDS, însă acest lucru nu ar trebui să se facă în detrimentul clarității privind măsurile de aplicare adoptate. Așadar, este de dorit să se reintroducă în propunere prevederi specifice privind evaluarea evaluarea măsurilor adoptate în cadrul IDS, indicatori de performanță care trebuie să fie mai clari pentru a ameliora eficiența IDS și controlul democratic. Vă mulțumesc! Merci beaucoup. Mulțumesc. La la comisie. Dau acum cuvântul comisiei pentru a asculta remarcele în legătură cu acest aviz. Comisia este reprezentată de domnul Michael Doyle. Matondi. Așa mi s-a spus, spune președinta. Y a personne de la, la commission? Nu este nimeni aici de la comisie? Sorry, yes, uh, Michael Doyle speaking. Um... Da, Michael Doyle mă numesc, de la Serviciu pentru mm, Politic pentru politici și instrumente de dezvoltare din partea Comisiei. Am auzit că s-a făcut referință la 20% minim pentru articolul 4 și 5. Cred că e nevoie de o clarificare. Văd în document că se vorbește de do- măcar 20% la articolul 4, amendamentul 16. Doar o scurtă clarificare în acest sens. În alte privințe, nu cred că avem o întrebare care ne-a fost adresată și la care trebuie să răspundem în această după masă, însă dacă greșesc, vă rog să-mi sesizați acest fapt. Merci beaucoup, monsieur Pong. Mulțumesc. Domnule Pong, a dorit să mai adăugați ceva? Sans plus, madame la... Doamnă președinte, nu mai am nimic de adăugat. Doresc să vă informez, spune președinta, că termenul de depunere a amendamentelor pentru acest aviz este miercuri 6 iunie la prânz, iar votul va avea loc în 19 iunie în comisia noastră. Votul la AFET va fi pe 10 iulie. Nous avons maintenant l'instrument financier. Avem acum instrumentul financiar pentru promovarea democrației și a drepturilor omului în lume, însă domnul Kaczmarek uh, nu este prezent, așadar am să aștept un pic, probabil că va veni. A l'avis lequel je suis la rapporteur. Și voi trece la avizul la care sunt chiar eu raportoare. Este vorba de recomandările pentru Consiliu în vederea celei de-a 67-a sesiuni a adunării generale a ONU. Comisia AFET este responsabilă de prezentarea proiectului de aviz, însă, conform tradiției, AFET acordă un rol foarte important uh, avizului comisiei noastre legat de tema dezvoltării. Am să dau cuvântul chiar mie pentru a vă prezenta avizul uh, sugerat de mine. Este vorba de obiectivele mileniului. Știți că data limită pentru obiectivele mileniului este anul 2015, iar aceste obiective au meritul de a reliefa foarte mult reducerea sărăciei, reducerea mortalității în rândul copiilor, accesul la apă curată și așa mai departe. Însă data de 2015 nu e departe deloc și astăzi se pune problema ce facem după 2015, ce imbold politic putem să acordăm acum reducerii sărăciei ar trebui să utilizăm uh, avântul politic reprezentat de această a 67-a sesiune a ONU ca să uh, adoptăm poziții energice. Trei posibilități ni se deschid. Putem să amânăm data, să spunem că obiectivele mileniului sunt încă valabile, însă nu le-am atins până în 2015 și să le prelungim putem construi ceva pe baza realizărilor de până acum sau putem să ne schimbăm complet obiectivele. În această fază ar trebui să beneficiem de informații mai adecvate și sunt convinsă că Comisia ni le va oferi, ne va informa cu privire la situația evaluărilor, adică ne va spune ce am realizat până acum și care este situația negocierilor privire la perioada post-2015. Există niște lipsuri evidente. Va trebui ca după 2015 să ne schimbăm puțin metoda de lucru, să implicăm mult mai mult societatea civilă, statele în curs de dezvoltare și de asemenea să creăm un uh, grup de personalități eminente la nivelul ONU care să țină cont de echilibrul regional, de echilibrul între bărbați și femei și mai ales care să nu fie format doar din donatori, ci și din reprezentanții statelor în curs de dezvoltare, ai comunității cercetătorilor, ai comunității academice, ai societății civile, a, ai mass mediei și ai uh, creatorilor de politici, adică să extindem baza de persoane care se implică. Trebuie să dăm cuvântul celor care nu au putut să ia cuvântul până acum și să ne întrebăm de ce uh, de 50 de ani avem ajutor pentru dezvoltare, de exemplu în Zambia, și totuși nimic nu se schimbă. În această perioadă de criză, majoritatea statelor membre și-au redus contribuțiile la ajutorul pentru dezvoltare și e important să se știe că fără finanțare nu vom atinge obiectivele mileniului. Noi ne-am luat un angajament solemn de a crea noi finanțări pentru combaterea schimbărilor climatice și aceste noi fonduri nu există încă. Mi se pare că un minim ar fi ca Uniunea Europeană să-și ia angajamentul de a respecta complet rezultatul Rio plus 20, tot un minim ar fi și respectarea principiilor de la Roma privind siguranța alimentară, combaterea speculei de produse alimentare, pentru că acesta este unul dintre cele mai mari eșecuri din ultimii ani. Nu reușim nici măcar să ținem sub control speculațiile legate de materiile prime de bază. Și va trebui să încercăm să găsim niște măsuri pe termen lung pentru a uh, decupla legătura fatală dintre secete și foamete. Astăzi eh, vedem că se că face ravagii foametea în sudul Sahelului, ceea ce era de așteptat. Trebuie să luăm măsuri. Trebuie de asemenea să eh, coordonăm ajutorul pentru dezvoltare cu ajutorul umanitar de urgență. Un alt subiect foarte important este controlul acaparării de terenuri. Știm că astăzi 10 milioane de hectare sunt cumpărate pe an de diferiți actori, de mari firme, de state și știm că victimele acestor acaparări de terenuri sunt statele în curs de dezvoltare care sunt deposedate de terenurile arabile pentru a uh, se cultiva uh, culturi pentru biocarburanți și societățile civile nu protejează societățile uh, care ar avea un drept de bază pentru aceste terenuri. Există un drept uh, facultativ cu privire la cedarea de terenuri, însă el trebuie să capete caracter obligatoriu. Este absolut urgent. De asemenea, trebuie să consolidăm rolul 1K în legătură cu uh, ajutorul umanitar internațional și cred că trebuie să acordăm prioritate Uniunii Europene și să acordăm prioritate Cornului Africii, unde Uniunea Europeană trebuie să se implice în principal și să apărăm populația de conflicte și de lipsa elementară de siguranță. Dorește cineva să ia cuvântul? Voi. Sí, Vă rog. Președinta, seré, seré muy, muy breve. Mulțumesc, doamnă președinte. Foarte pe scurt. Tot ce ne-ați spus până acum e ceva ce și eu pot să subliniez. Acum câteva zile ne-am întâlnit cu Helen Clark, care ne-a vorbit despre aceste chestiuni și anume ce se va întâmpla după anul 2015. A spus că e nevoie de un efort susținut până atunci. În ceea ce privește obiectivele mileniului, situația se îmbunătățește, însă e clar că mai există și lucruri care nu au fost discutate, dar sunt foarte importante pentru viitor. E foarte important să discutăm și despre cele discutate de dumneavoastră, și anume acapararea terenurilor. Aceasta poate să ducă la niște probleme foarte grave pe viitor. E o chestiune pe care trebuie să o analizăm în această comisie. Trebuie să intrăm în toate detaliile pentru că cred că aceasta e o prioritate pentru munca noastră. Din partea grupului meu politic, noi credem că în continuare obiectivele mileniului vor fi o prioritate pe viitor, însă trebuie să se țină cont și de planificarea familială într-un context global și trebuie să analizăm mai bine situația cu acapararea terenurilor. Acum are cuvântul doamna Strifler. Doamna președinte, am să fiu foarte succintă pentru că nu eu cer cuvântul, ci domnul Preda cere cuvântul prin intermediul meu. Eu îl înlocuiesc și el dorește să-i mulțumesc, să-i mulțumească doamnei Jolie pentru uh, calitatea acestui aviz care reflectă opiniile Comisiei DEVE. Domnul Preda este raportor din umbră pe această temă de la grupul PPE. Cea de-a 67, adunare generală a ONU, este foarte importantă și cu această ocazie trebuie să se lucreze la definirea agendei pentru perioada post-2015, să se păstreze obiectivele mileniului ținându-se cont de cele îndeplinite până acum. Pe domnul Preda îl bucură faptul că punctul D din acest aviz se referă la concluziile celui de-al patrulea forum de înalt nivel, nivel cu privire la eficacitatea ajutorului de la Busan, și știe că cu această ocazie ne-am luat angajamente împotrivă cu partenerii noștri cu privire la oferirea de asistență pentru dezvoltare și e vorba de uh, controlarea locală, de programele locale și de armonizarea practicilor donatorilor ca să se reducă fragmentarea eforturilor și uh, pentru o gestiune bazată pe rezultate. Reprezentanții noștri la cea de a 67 adunare generală a ONU vor trebui să urmărească toate aceste obiective și aplicarea concluziilor de la forumul de la Busan. Dorește să amintească că grupul PPE a cerut un vot separat la punctul B și un vot pe părți la punctul G. Profit de ocazie două secunde pentru că și eu voiam să salut revenirea doamnei Eva Jolie am urmărit îndeaproape alegerile și mărturisesc că i-am respectat foarte mult curajul din timpul acestei campanii care a fost deosebit de violentă. Deci, bravo, Eva! Mulțumesc și acum are cuvântul Comisia, reprezentată de doamna Françoise Moreau. Oui, merci, madame la... Mulțumesc, doamnă președinte! Mulțumesc pentru că ați introdus acest proiect de aviz. La comisie abia începe reflexia cu privire la perioada de după 2015, însă este clar, după cum s-a și spus aici, că pentru noi este prioritară în continuare atingerea obiectivelor mileniului în forma lor actuală până în 2015. Progresele sunt foarte importante, mai ales în anumite state, în anumite regiuni, și știți bine că în alte state un mare număr de indicatori arată că situația nu este prea bună. S-a vorbit despre planningul familial, despre sănătatea mamelor și despre primul obiectiv, sărăcia și foametea, care rămân provocări foarte importante în multe regiuni ale lumii. În al doilea rând, chiar dacă obiectivele ar fi atinse până în 2015, de exemplu la obiectivul numărul 1, vom fi redus sărăcia și foametea doar la jumătate. Așadar, pentru perioada de după 2015, provocările rămân foarte mari, fie și numai pentru acești doi indicatori. Noi, la Comisie, dorim să ne pregătim redactând o comunicare pentru începutul anului viitor înainte de care vom demara o consultare publică, ce va începe chiar în săptămânile următoare, și dorim să respectăm pe deplin procesul condus de ONU. Secretarul general a cerut PNUD să desfășoare consultări în statele respective, mai ales cele mai sărace, consultări uh, care să includă pe cât mai mult și aici ați arătat cât de important este acest proces care merge dincolo de activitatea actorilor guvernamentali. Noi considerăm că trebuie să avem o poziție de ascultare atentă a acestor consultări, iar contextul actual este foarte diferit de contextul în care s-au adoptat obiectivele pentru, de pentru dezvoltarea ale mileniului acum 10 ani. E vorba de niște obiective formulate în mare parte de Clubul donatorilor, în ghilimele, adică de statele membre ale Comitetului pentru Dezvoltare al OCDE. De data aceasta vom avea un proces mai uh, larg care îi va implica pe mai mulți și credem că acest lucru e foarte important. Pe lângă pregătirea poziției Comisiei, noi vom încerca și să unificăm statele membre și Uniunea Europeană reunindu-le în jurul unei abordări comune, a unor principii comune pentru această negociere. Ne așteptăm ca negocierea să nu înceapă înainte de anul viitor, probabil în cadrul adunării generale a ONU din septembrie, și desigur că există de pe acum o serie întreagă de uh, blocuri de subiecte ce vor trebui incluse. V-ați referit și dumneavoastră la pregătirea conferinței Rio Plus 20, care va aborda o serie întreagă de aspecte și de dimensiuni cât se poate de pertinente în legătură cu o agendă globală pentru perioada post-2015. Conferința de la Busan este tot uh, un subiect foarte important. Rezultatele grupului de lucru de nivel înalt pe, privind energia regenerabilă și a energiei pentru toți uh, toate acestea sunt uh, niște elemente foarte importante ce vor face parte din dezbaterea referitoare la perioada post-2015. Știm că în procesul actual de negociere al Rio Plus 20 există anumite blocaje, anumite dificultăți, de aceea suntem aici preocupați să evităm aici anumite deficiențe, adică dacă Rio Plus 20 nu ar da la rezultate concrete, noi dorim ca acest lucru să nu perturbe și să nu prejudicieze negocierile pentru perioada post-2015. Deci și aici susținem propunerile privind obiectivele de dezvoltare durabilă, însă suntem în continuare atenți la relația cu perioada post-2015. Mulțumesc! Mulțumesc! De la Serviciul extern. Dorește cineva să ia cuvântul pe acest aviz? Prezident. Mulțumesc. Relations Division, but I'm also chair. Christine Leperon, sunt și președinte al Consiliului în ceea ce privește munca cu ONU. Acum lucrăm asupra priorităților Uniunii Europene pentru cea de-a 67-a sesiune a adunării generale a ONU. Salutăm munca Parlamentului pe aceste recomandări și ne dorim să existe un dialog strâns, un dialog strâns și cu raportorul și asta în cadrul grupului de lucru la Consiliu în iunie. Așa cum am spus, abia începem să dezvoltăm aceste priorități, însă un lucru e clar, subiectele pe care le-ați subliniat și pe care le-a subliniat și Comisia, și anume pregătirile pentru perioada de după 2015, Rio plus 20, unde nu voi intra în detalii pentru că doamna Moro a spus deja care sunt îngrijorările noastre în acest sens, dar de asemenea sunt incluse aici și schimbările climatice, securitatea alimentară și rolul central pe care îl are munca umanitară. În acest context, punem accentul și pe păsarea principiului umanitar și continuarea muncii în acest domeniu. Lucrurile s-au pus deja în mișcare și am încredere că mergem în aceeași direcție printr-un dialog foarte bun. Mulțumesc! Merci beaucoup. Mulțumesc foarte mult. Vom vota acest aviz chiar în această după-amiază, iar votul la FED va avea loc în 31 mai. Le dernier euh, point, ce qui concerne les instruments Ultimul punct de la instrumente financiare peste care am sărit adinaur este instrumentul financiar pentru promovarea democrației și a drepturilor omului în lume. E vorba de un raport al domnului Kaczmarek, care nu este aici, însă îl înlocuiește domnul Lisek. Domnule Lisek, aveți cuvântul pentru prezentarea acestui proiect de aviz, rapid, pentru că încă suntem în întârziere. Okay, this works. I... Bun, acesta funcționează. Foarte pe scurt, doamnă președinte. După angajament, din cauza unor alte angajamente, domnul Cașmarec nu poate participa la această reuniune, așa că vă voi prezenta eu avizul său în ceea ce privește propunerea de regulament a Parlamentului European și a Consiliului pentru a stabili un instrument de finanțare pentru promovarea democrației și drepturilor omului la scară mondială. Domnul Cașmarec a atins anumite puncte prin care se reflectă poziția comisiei noastre și angajamentele pentru o folosire mai eficientă a resurselor și pentru o acțiune mai incisivă a Uniunii Europene pentru eradicarea sărăciei. De asemenea, trebuie promovată o abordare bazată pe drepturile omului în dezvoltare. Permiteți-mi să încep prin a vă prezenta niște subiecte. În primul rând, organizațiile societății civile. Așa cum știți, aceste organizații joacă un rol important în promovarea și protejarea drepturilor omului și a democrației. În avizul său, domnul Cașmarec a pus accentul pe nevoia de a consolida dreptul, de a consolida puterile acestei organizații în ceea ce privește observarea alegerilor și în um, rolul lor ca supraveghetor, la articolul 1 și 2. Apoi, spune că asistența democratică trebuie să se facă prin intermediul organizațiilor societății civile la nivel local și regional. Punctul 2. Despre observ- delegațiile de observare a legilor, Așa cum știți, există un prag de 25% pentru misiunile Uniunii Europene de observare a alegerilor. Acestea sunt deja puse în implementare. Domnul Cașmarec face referință la acest aspect în articolul 2. Punctul 3. Despre drepturile omului și guvernanța democratică. E întotdeauna folositor să se pună un accent mai puternic pe asemenea chestiuni. Acestea sunt menționate de multe ori și apar și la articolul 2. Aici menționează domnul Cașmarec abordarea bazată pe drepturile omului, tot în articolul 2, și că e nevoie de un mediu în care să participe mai mulți cetățenii. Apoi s-a adăugat și o referință la procesul de dezvoltare pe parcursul căruia să se ajungă la toate obiectivele în ceea ce privește drepturile omului și drepturile fundamentale. Rolul parlamentelor naționale. Aici se face o referință la rolul acestora, la articolul 2, pentru promovarea independenței și rolul cheie pentru guvernanța democratică. Și ultimul punct, uh, politica de dezvoltare a Uniunii Europene. Domnul Cașmarec mi-a spus să vă împărtășesc îngrijorările pe care le are în ceea ce privește marginalizarea consensului european privind dezvoltarea ar trebui să existe o politică generală a Uniunii Europene privind dezvoltarea. Dezvoltare, politica de dezvoltare se bazează pe consensul european în ceea ce privește dezvoltarea. Vă mulțumesc foarte mult! Kaiser, Doamnele Kaiser, aveți cuvântul. Euh, mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mă refer la două, trei puncte propuse de domnul Cashman, care nu poate fi prezent, uh, și am să vă citesc documentul lui. În primul rând, domnul Cashman, Cashman îi mulțumește domnului Kaczmarek pentru acest aviz, care, după părerea sa, prezintă o abordare foarte bună a acestui instrument, Inițiativa pentru Democrație și Drepturile Omului. Subliniază domnul Cashman și subliniez și eu faptul că acest instrument, în ciuda unor mici uh, dificultăți la start, a fost unul dintre programele cele mai uh, reușite din uh, domeniul politicii externe a Uniunii Europene și uh, cu siguranță a, a avut o contribuție foarte importantă și mă refer mai ales la revoluțiile arabe. Deci acest instrument a contribuit la ideea că democrația este susținută de Uniunea Europeană și astfel a valorizat imaginea Uniunii în aceste regiuni. Acest instrument fiind mai ales destinat societății civile și ONG-urilor care ar fi putut să nu fie într-o relație bună cu guvernul. Cred că acest instrument uh, s-a dezvoltat foarte bine uh, și că trebuie să continue și pe viitor acest rol. Eu cred și domnul Cashman insistă și el asupra faptului că politica legată de drepturile omului și de democrație trebuie să rămână în centrul politicii pentru dezvoltare, dar și în centrul altor politici, cum e politica comercială, și trebuie să rămână un punct tare. Toate aceste aspecte sunt cât se poate de pozitive în legătură cu ce spune domnul Kaczmarek și în legătură cu ce trebuie să se spună despre acest instrument. Deci instrumentul trebuie păstrat. Insistă asupra acestui fapt și ies aici un pic din indicațiile domnului Cashman, pentru că consider că instrumentul pentru democrație nu trebuie să ia locul inițiativei pentru drepturile omului, ci să completeze eventualele lacune sau uh, lentoarea inițiativei democrației și drepturilor omului. Acest instrument trebuie să fie păstrat și să continue să beneficieze de alocări foarte substanțiale. Trebuie să fie consultate parlamentele naționale, societatea civilă și așa mai departe și uh, Consider că uh, întrebarea domnului Cashman, care este de fapt și singura întrebare posibilă, se referă la cele 25% pentru misiunile de observare electorală. Eu mi-amintesc atunci când am avut un raport privind misiunile de observare electorală cu domnul Salafranca la AFET, Uh, introduseserăm un oarecare plafon, ceiling, spuneam că nu e trebuie o sumă fixă, dar să nu depășească X, nu mai știu care era suma. Aici se vorbește de 25% și nu știu dacă asta reprezintă o creștere a cotei din instrumentul pentru democrație și drepturile omului. Deci aș vrea să-l întreb pe domnul Cacmare ce e cu aceste 25%, înseamnă mai mult, decât înainte, înseamnă că se menține plafonul actual sau dacă menținem plafonul actual, atunci uh, nu cumva prejudiciem uh, alte ajutoare pentru societatea civilă, parlamentele naționale și așa mai departe. Cam asta aș vrea eu să știu. Și de asemenea, domnul Cashman îi mulțumește foarte mult raportorului pentru abordarea sa coerentă și în același timp cuprinzătoare. Vă mulțumesc! Am avut și câteva digresiuni, dar asta e. Mulțumesc! Acum are cuvântul Comisia, reprezentată de domnul Rosa. Si, madame la présidente. Et... Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc domnului Cașmarec în absență pentru acest raport. Cred că există aici o puternică convergență între noi pe tema acestui instrument Mă gândesc și că amendamentele aduse completează textul într-un fel sau altul. Și uh, am să mă refer acum la amendamentele sau comentariile prezentate de doamna de Kaiser în numele domnului Cashman. Cred că suntem întru totul de acord cu ce s-a spus de exemplu, la amendamentul 4 se vorbește de Fondul European pentru Democrație. Acest fond încă nu există, așadar ar fi bine să nu se regăsească într-un considerent al unui text juridic, de exemplu într-un regulament, așa că poate ar fi bine să fie eliminat sau să fie considerat caduc amendamentul acesta. În legătură cu cele 25%, acest uh, nivel era prevăzut încă din vechiul regulament și rămâne acum la fel. Cred că domnul Kaczmarek a reluat aceleași formulări. Suntem într totul de acord cu acest lucru. Considerăm că procentele sunt foarte bune pentru că se stabilește un plafon și e foarte bine pentru sumele alocate misiunilor de observare electorală. În legătură cu celelalte amendamente, nu vă pot spune decât că suntem de acord cu ele, așadar nu mai avem alte comentarii. Deocamdată vă mulțumesc! Mulțumesc și dăm acum cuvântul domnului Lisec pentru concluzii. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Vă mulțumesc pentru toate comentariile și pentru toate întrebările și vă promit că le voi transmite domnului Kaczmarek, pentru că nu consider că sunt suficient de competent pentru a răspunde la aceste întrebări. Domnul Kaczmarek este autorul acestui raport. Nu doresc să vă răpesc prea mult timp. Voi transmite toate aceste comentarii domnului Kaczmarek. Doresc să vă amintesc că termenul de depunere a amendamentelor este joi 15 mai la ora 17 și acest aviz se va vota la reuniunea noastră din 4 iunie, iar la AFET votul va avea loc în 10 iulie. Alors maintenant, nous passons au... Trecem acum la voturi. vais vous inviter à sortir vos cartes. Vă rog să scoateți cartelele de vot. Este mă Nous allons faire un test pour... Haideți să verificăm dacă funcționează cartelele. On va dire le vote est ouvert. Să spunem că s-a deschis votul. Tout le monde a voté. Toată lumea a votat. Voilà, le vote est ouvert. Voilà. S-a deschis votul. Voilà, tout le monde a voté et le vote și s-a închis votul. Avem 18 de participanți, 18 participanți, mă scuzați. Madame comment Madame, Madame Costello. D'accord. Madame Costello, vous avez... Doamna Costello, aveți ceva de spus? Intervenție fără microfon. have a problem with my... Da, am o problemă cu cartela mea de vot. Cred că problemă tehnică. Doamna președinte, haideți să încercăm încă o dată. Deci s-a deschis din nou votul.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 Bine, funcționează? Perfect. S-a închis votul. Vom trece acum la votul reformei politicii comune în domeniul pescuitului. Amendamentul 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul A pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Dăm pagina. Compromisul B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 Amendamentul 19, avem aici un vot pe părți, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul F, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 24 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 25. Vreți să verificăm? Verificăm. S-a deschis votul la 24. Alo. Păi tout, le monde a voté. Toată lumea a votat, s-a închis votul. Se, res- Se respinge. Amendement Amendamentul 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 26 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum vom vota electronic avizul astfel modificat. S-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se adoptă cu 19 voturi. E, e, e toutes mes félicitations Madame Isabel Levin. Și doresc să o felicit pe doamna Isabela Levin, pe care o cunoaștem cu toții, pentru angajamentul său pentru un pescuit durabil. Mulțumesc! Nous allons maintenant Acum vom vota asocierea teritoriilor și statelor de peste mări la comunitatea europeană. Votăm global tot raportul și s-a deschis votul, e un vot electronic. Tout le monde a voté, le vote est clos. Toată lumea a votat, s-a închis votul. Se adoptă 18 pentru, un vot împotrivă. Oui, aussi. Felicitări raportorului domnul Ponga. Nous allons maintenant voter. Iar acum vom vota raportul meu privind recomandarea adresată Consiliului privind cea de-a 67-a sesiune a adunării generale a ONU. Amendamentul 1 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Este un vot pe părți la amendamentul 2, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votăm acum electronic întregul aviz. S-a deschis votul. Toată lumea a votat, s-a închis votul. Se adoptă în unanimitate cu 19 voturi. Voilà. Les votes, c'est fini. Aici s-au încheiat voturile. Ne punem frumușel la loc cartelele de vot. Va maintenant euh, examiner iar acum vom examina mandatul pentru trialog. La reuniunea din 27 martie am avut ocazia să discutăm despre prioritățile comisiei noastre privind bugetul 2013, în prezența domnului Lavia, raportor general pentru bugetul 2013. Acum Comisia și-a publicat proiectul de buget pentru 2013 și domnul Lavia și-a publicat proiectul de raport cu privire la mandatul Parlamentului pentru trialogul bugetar cu Consiliul. Așadar, e momentul să pregătim avizul Comisiei noastre ca răspuns la acest document. Și îl rog pe domnul Mitchell, raportorul nostru pentru aviz, să ne prezinte liniile mari ale documentului. Vă rog. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Bine ați venit înapoi. Bine ați revenit în clubul unic din care facem parte noi doi. Mă bucur că ați revenit. În legătură cu situația bugetară am avut deja o întâlnire, o primă întâlnire a raportorilor uh, care discută bugetul săptămâna trecută și aș dori să-i mulțumesc domnului Lavia pentru modul constructiv în care a inițiat acest uh, proces. Doresc să-i mulțumesc și pentru prezența dumnealui de astăzi aici. A lucrat foarte mult pentru acest raport și a încercat să asculte îngrijorările pe care le-am uh, avut. La întâlnirea de săptămâna trecută am spus foarte clar că nu mă mulțumesc deloc Uh, reducerile propuse la instrumentul de cooperare pentru dezvoltare. Înțeleg că comisia noastră ar trebui să țină cont de faptul că angajamentele luate în cadrul acestui instrument cresc cu 1,3%. Cred că există o legătură foarte strânsă cu implementarea acelor programe și în special cu subutilizarea fondurilor pentru proiectele specifice. În ceea ce privește prioritățile negative, S-ar putea să fim de acord cu cotele propuse pentru anumite zone, cum ar fi Irak, Iran și Yemen. Aici există clar niște probleme de absorpție a proiectelor acolo. Punem sub întrebare cotele pentru alte proiecte, cum ar fi în Asia, Asia Centrală. Se pare că aici nu există o justificare. Așa că probabil că ar trebui să ni se dea mai multe detalii din partea Comisiei Europene să vedem de ce există aceste cote pentru Asia, Asia Centrală. Comisia ar putea de asemenea să ne explice de ce au fost crescute cotele pentru programele tematice din cadrul instrumentului pentru dezvoltare și cooperare privind resursele naturale. Vorbim clar despre fonduri adiționale programele pentru sectoarele cheie, cum ar fi educație și sănătate, există deja aceste fonduri și nu ar trebui să fie acum redirijate spre schimbările climatice. Da, ne dorim să oprim aceste schimbări, dar nu să aibă de suferit educația și sănătatea. Mă îngrijorează cotele pentru administrație și evaluările și auditurile. Există cote și pentru alte delegații în străinătate. Ne dăm seama că în vremurile pe care le traversăm trebuie să fim raționali. Trebuie să fim raționali în modul în care folosim resursele, însă e nevoie de aceste acțiuni pentru evaluare și pentru alte propuneri pe care le, le-am introdus și la instrumentul pentru dezvoltare și cooperare 2 audit, standardele de audit și de evaluare sunt importante. Cred că sunt necesare atât pentru Uniunea Europeană, pentru Parlament și Consiliu, dar sunt importante și pentru cetățeni în general. Personalul de DCI în contextul anului 2013 ridică anumite semne de întrebare. În 2011, Comisia a cerut 18 oameni în plus pentru 2012 pentru a se asigura că există o gestionare cum se cuvine a acestor fonduri de sub ICD. Deci trebuie să vedem exact ce înseamnă o gestionare financiară corespunzătoare, că banii ajung acolo unde trebuie și că există responsabilitate. Acestea au fost niște citate din proiectul de buget pentru 2012. Așa că întreb Comisia de ce au fost tăiate aceste sume la 51 pentru 2013. Asta e justificarea pe care o aveau în 2012, așa că am dorit o justificare și pentru această schimbare. Mă mulțumește faptul că se mențin nivelurile pentru bugetele de ajutor umanitar și liniile de rezervă pentru ajutor de urgență. E important ca Uniunea Europeană să-și mobilizeze fondurile ca răspuns la ceea ce e o criză internațională umanitară. Și aici instrumentele noastre pot să intervină în termen scurt pentru a asista aceste regiuni. Termenul de depunere a amendamentelor e miercuri eu voi înmâna anumite amendamente în domenii care nu au fost până acum discutate. Îi invit și pe alți membri să se gândească la acest termen limită și să-mi spună dacă cred că eu mai trebuie să țin cont de anumite amendamente. Mulțumesc! Merci beaucoup. La parole est à Monsieur Cortes Lastra. Mulțumesc, are cuvântul domnul Costes Lastra. Mulțumesc, doamnă președinte. Bugetul pentru 2013 urmărește țelurile principale și vorbim aici și de reduceri. Trebuie să ținem cont de dezvoltarea durabilă, iar creșterea este aici un punct foarte important. Cu acest fapt suntem cu toții de acord. Uniunea Europeană trebuie să se gândească și la viitorul în ceea ce privește ajutorul extern. Suntem de acord cu raportorul și în ceea ce privește proiectul de buget al Comisiei pentru acest instrument de cooperare și dezvoltare. Ținând cod de inflație, vedem că nivelul se află undeva sub cel din 2012 și fondurile pentru dezvoltare trebuie să aibă niște influențe clare asupra dezvoltării, asupra oamenilor. E important să conlucrăm astfel încât să ne asigurăm că există eficiență. În al doilea rând, socialiștii și democrații cred că e nevoie despre, de niște mecanisme de finanțare alternative pentru proiecte mai mici și asta împreună cu actorii, cu comunitățile. Trebuie să cooperăm și cu ONG-urile și așa mai departe. E important să asigurăm un grad mai mare de transparență în finanțarea proiectelor. Trebuie să ne asigurăm că există coerență. Trebuie să existe coerență și în folosirea mijlocelor pentru combaterea schimbărilor climatice în țările în curs de dezvoltare. Trebuie să se investească mai bine și trebuie să se țină mai mult cont de oameni. Comisia trebuie să țină cont de obiectivele pe care ni le-am propus deja aici. În anul 2015 s-au propus aceste 20%, 20% din mijloace care să ajungă pentru sănătate și educație. Accentul trebuie să se pună pe obiectivele de dezvoltare ale mileniului. Și în final mai spun și următoarele, există un consens european în ceea ce privește dezvoltarea și acesta trebuie să fie documentul cel mai important în ceea ce privește dezvoltarea și aici subliniez educația și sănătatea. Comisia trebuie să se asigure că acest instrument de dezvoltare de cooperare și dezvoltare e în continuare eficient și aici ocupă un loc important educația și sănătatea. Însă mai sunt și alte teme, cum ar fi um, combaterea HIV și SIDA. Comision. Mulțumesc. Dăm acum cuvântul comisiei. Nu știu cine este aici. Domnul Carlo Aich. Monsieur, madame sau doamna Iana Vladislav sau un alt domn. D'accord. Ne, ne tombe pas, ne tombe pas. On a le temps. Nu vă grăbiți că avem timp. m'excuser le retard parce que... <laughs> Mă scuzați pentru întârziere. În primul rând, într-adevăr, bugetul pe 2013... 13. Un punct legat de regulamentul de procedură. V-a informat colegul cu privire la ce am spus eu în introducere? Da, da, cred că am auzit tot. Donc, effectivement, le budget... Euh... Bugetul pe 2013 este unul mai deosebit pentru că este ultimul din cadrul financiar multianual și, în al doilea rând, este într-adevăr un buget de austeritate pentru că, ă, ca toate statele membre, și noi am încercat să prezentăm un buget de austeritate, ceea ce se reflectă mai ales la angajamentele de plată. Am încercat să păstrăm programarea financiară și de asemenea și tot ce ține de prioritățile stabilite. Și aici este vorba de mediu, de schimbările climatice și acolo am crescut cu 45,9 milioane bugetul față de partea programată. În al doilea rând, în domeniul vecinătății, al vecinătății sudice, am respectat angajamentele luate la comunicarea privind primăvara arabă de anul trecut. Așadar, pentru a atinge acest obiectiv, a trebuit să limităm alte programe. Pentru asta am aplicat o metodă bazată în principal pe uh, absorpție. Așadar, într-adevăr, am uh, analizat toate programele și mai ales programele care au un uh, RAL destul de mare, fie pentru că mai sunt multe contracte de făcut, fie pentru că s-au făcut contractele, dar mai sunt multe de plătit. Ne-am dat seama că anumite programe, mai ales din Asia și din America Latină, au probleme legate de absorpție, fie pentru că statele membre nu sunt interesate sau nu au capacitatea necesară și așa mai departe. În al doilea rând, în legătură cu aspectul de austeritate al bugetului, am calculat la sânge creditele de plată ca să încercăm să onorăm toate angajamentele financiare, juridice pe care le-am luat până acum. Asta vom face anul acesta și anul viitor, ca să fim siguri că nu vom avea un excedent. Probabil că în cursul anului viitor uh, vor fi necesare anumite ajustări în funcție de nevoile reale, Însă aici vom trece la viramente, dacă va fi cazul. În ceea ce privește linia Asia-America Centrală, după cum am spus, avem probleme de absorpție și asta după comunicarea Vorbitorul se oprește. A, da, Agenda for Change, într-adevăr. Vom ieși tot mai mult din aceste programe și am încercat să facem adaptările necesare în funcție de acest lucru. În ceea ce privește auditurile, și aici uh, la uh, rubrica 4 suntem singurii care au o linie separată pentru audit și evaluări. La toate celelalte uh, instituții acestea sunt incluse în programe și, într-adevăr, se manifestă tendința de a include aceste aspecte în creditul operațional, fără să se creeze o linie separată. Și cred că am răspuns aici la toate întrebările. Merci. Mulțumesc foarte mult. Așteptăm 30 de secunde. Mr. Mitchell, you have the uh, floor. <clears throat> Thank you, Chairperson. Um... Domnule Mitchell, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. O problemă tehnică. Dacă amendamentele nu sosesc până la prânz, în data de 16, atunci nu va exista traducere. Am aflat acest lucru pe timp ce vorbeam. Așa că atunci termenul rămâne în data de 16 până la prânz, ca să avem și traducerea necesară. Înțeleg cele spuse de comisie și înțeleg că trebuie să fim foarte atenți cu folosirea resurselor noastre în circumstanțele în care ne aflăm acum. Dar ne aflăm în această situație de un număr de ani, așa că eu nu înțeleg de ce în anul 2012 a cerut Comisia încă 80 de oameni la personal, astfel încât să asigure gestiunea numărului mare de granturi de subinstrument și acesta a fost un citat din proiectul de buget pentru 2012 și atunci de ce Comisia a tăiat această cifră la 51? Acest lucru înseamnă că pentru 2013 nu vom avea o gestiune financiară corespunzătoare, mi-ați putea spune de ce a avut loc această schimbare într-un an, mai ales că vorbim despre niște măsuri de austeritate care deja au intrat în vigoare de un număr de ani și le vedem și pe următoarele care nu existau încă. Merci beaucoup. Donc... Mulțumesc. Vă amintesc că data limită pentru amendamente este 17 mai la prânz. Et est-ce que la commission... Est-ce que... Mais tu m'avais dit ça Non, non, c'est le 16. Alors, excusez-moi, j'ai mal compris. Je croyais qu'on... Mă scuzați, nu am înțeles eu bine. Credeam că am mai adăugat o zi ca să face pe plac domnului Mitchell, dar nu e adevărat. E tot 16 mai la prânz. Domnul Mitchell a pus o întrebare foarte precisă comisiei. Dorește să știe la ce folosesc cele 17 posturi create pentru uh, gestionarea DCI, dacă am înțeles eu bine. Bun. Euh, si on comprend bien... Dacă înțeleg eu bine, e vorba de 17 posturi create acum 3 ani pentru Food Facility, care s-a încheiat și, deci, aceste posturi erau posturi temporare pe 3 ani. Deci nu mai există. Era vorba de niște posturi de agent contractual în delegații și toate delegațiile care au beneficiat de aceste posturi acum nu le mai au. Așadar, erau cu adevărat posturi temporare. No, I, Mitchell, you have the I'm sorry, Chairman, to Domnule Mitchell. I don't think so. I was the... Îmi pare rău, doamnă președinte, dar nu cred că situația prezentată este reală. Am fost raportor pentru situația respectivă. În 2011, Comisia a cerut 18 de persoane funcționari permanenți pentru a asigura o gestionare uh, adecvată a numărului mare de granturi de mici dimensiuni în cadrul instrumentului de cooperare pentru dezvoltare. Asta se spune în proiectul de buget pentru anul 2012. Și acum s-a ajuns la o reducere cu 51 de persoane. Deci nu înțeleg ce s-a schimbat atât de radical într-o perioadă atât de scurtă de timp. Doriți să ne răspundeți? Aveți niște elemente pe care să le oferiți domnului Mitchell pentru precizare? Adică au fost posturi create pentru a gestiona mai multe proiecte de valoare mică? Dacă nu știți pe din afară, ne puteți transmite răspunsul în scris și să-l transmitem la secretariat. Da, v-aș răspunde în scris, dacă îmi permiteți, pentru că eu nu știu la ce posturi se referă domnul Mitchell. Nu, nu sunt de acord pentru... Uh, Bun, deci așa rămâne. Am încheiat și acest punct. Monsieur Sørensen. Acum, domnul Sørensen poate să vină. C'est pas monsieur Lucchino, c'est Sørensen. C'est ça, hein, Cyril D'accord. Nous allons maintenant aborder... Vom aborda acum un punct foarte important, foarte actual. Direcția Generală ECO ne va prezenta o informare cu privire la criza umanitară din Siria și la situația refugiaților sirieni din regiune. Bineînțeles că e vorba de un proiect foarte îngrijorător de politică externă. Știm că Assad al-Bashar își ucide populația și știm că sunt foarte mulți refugiați. Pentru noi e foarte important să știm ce soartă îi așteaptă pe toți refugiații din Siria care au uh, plecat în Turcia, în Iordania și chiar și în Irak. Am plăcerea de a-i ura bun venit domnului Sorensen care ne va prezenta situația și eu mă întreb dacă ajutorul nostru umanitar uh, nu este bine utilizat acolo, cumva. Aș vrea să știu ce se prevede pentru a ajuta pe acești martiri, martirii neputinței noastre colective. Well, uh, thank you, uh... Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Vă mulțumesc că ați uh, revenit la conducerea acestei comisie. Mă bucură acest fapt. V-ați referit la o îngrijorare comună nouă a tuturor. Vedem cu toții ce se întâmplă acolo, suntem îngroziți de ce se întâmplă acolo. Ultimul, ultimele rapoarte care vin din Siria nu ne dau motive de optimism. Unii observatori prezenți acolo la fața locului vorbesc despre o evoluție care merge înspre un război civil. Nu sunt sigur că putem vorbi deja despre un război civil în Siria, dar este evident că lucrurile merg în direcția greșită. În acest conflict există diferite părți din uh, societate implicate și foarte mulți observatori care cunosc foarte bine situația din Siria și știu ce s-a întâmplat și în trecut, ne spun că este o situație foarte dificil de, um, de, a, fi, de a evita un potențial conflict. Eu sunt uh, responsabil cu ajutorul uh, umanitar și din păcate, sunt cumva în, uh, pe, din afară, pentru că pentru noi este foarte important să rămânem neutri, nu pentru că ne place ce vedem, că, ce se întâmplă acolo și nu pentru că dorim să fim neutri, dar în calitatea noastră de furnizor de ajutor umanitar trebuie să rămânem independenți și neutri pentru că considerăm că acțiunile noastre au nevoie de independență și de neutralitate pentru a ne asigura accesul la zona respectivă. Asta nu înseamnă că nu urmărim foarte, cu foarte mare atenție ce se întâmplă din punct de vedere politic, dar în același timp încercăm să convingem toate părțile implicate în conflict că direcția noastră generală, ECO, are o misiune specială și afilierea noastră la Uniunea Europeană nu înseamnă că ne-am pierdut independența și neutralitatea și spunem uh, a părților implicate, le cerem să ne uh, permite să, să, să permitem să evaluăm care le sunt necesitățile, să ne permite să avem un acces, să nu se teamă de uh, agenda noastră diferită. Este o situație foarte greu de gestionat, vă asigur de acest lucru, pentru că există suspiciuni din toate părțile. Am pentru mine pentru mine a fost foarte important întotdeauna să nu-mi exprim uh, părerile personale. Uh, fac acest lucru când discut cu ambasadorul sirian din uh, Geneva, fac acest lucru când discut cu reprezentanții guvernului sirian. Pun întotdeauna pe prim plan aspectele legate de ajutorul umanitar și cu toate acestea um, actorii sirieni ne întreabă, chiar se întreabă dacă pot avea încredere în noi, dacă nu vom interveni în alte puncte de vedere și așa mai departe. Deci, ce se întâmplă acolo este un scenariu foarte complicat. Într-o fază timpurie și ca urmare a rezoluțiilor uh, adoptate de Parlamentul European și datorită faptului că și noi am considerat că nu mergem prea repede înainte din punctul de vedere al ajutorului umanitar și vă voi explica de ce am considerat acest lucru. Am considerat că uh, biroul ONU pentru coordonarea afacerilor umanitare și donatorii internaționali erau puțin uh, retrași. De ce? Trebuie să știți că deja în interiorul Siriei, deja de mulți ani, pentru că în Siria există o tradiție puternică de uh, primire a refugiaților, refugiați din Irak, din Palestina. Deci există în această țară care intră într-un uh, război civil, există o mare populație de refugiați, 200.000 de, um, de irakieni sunt uh, în grija înaltului reprezentant al uh, ONU pentru refugiați, o jumătate de milion de, de palestinieni se află de, de, de asemenea în uh, Siria și noi desigur ne-am gândit la situația acestor persoane. Deci, de, ce înseamnă acest lucru? Fiecare pas pe care îl facem în dialogul cu autoritățile siriene, prin presiunile pe care le exercităm asupra lor pentru a face ceva pentru uh, propria populație, trebuie să țină seama de riscurile aduse de aceste presiuni pentru ceilalți refugiați. Tocmai de aceea a fost atât de dificil să inițiem acest uh, dialog. Abordarea pe care am avut-o noi a fost să uh, spunem ligii arabe și organizații pentru cooperare islamică că trebuie să găsim o modalitate de a exercita presiunea asupra guvernului sirian, trebuie să uh, deschidem canalele uh, umanitare pe lângă canalele politice, dar să nu le amestecăm prea mult. În acest mom- în momentul în care am avut această abordare, am fost sprijiniți de mulți actori Uh, majori în crearea uh, formului umanitarian uh, pentru ajutor umanitar sirian. Cred că acesta s-a întâlnit pentru a doua oară în urmă cu trei săptămâni la Geneva. Trebuie să spun că paharul este fie pe jumătate plin, fie pe jumătate gol, pentru că nu, pot să, nu putem vorbi de un succes extraordinar. Însă, uh, de fiecare dată când acest for s-a reunit, a fost creat un, uh, un imbold, un impuls care ne-a permis noi să progresăm din punct de vedere al ajutorului umanitar. Primul moment a fost foarte interesant pentru că nu toată lumea a dorit să participe la aceste discuții, dar cea, uh, vestea bună a fost că cu 20 de ore înainte acestei întâlniri, Valerie Amos chiar a reușit să meargă în uh, Damasc, să intre în Damasc și poate vă aduceți aminte că a ajuns și la Homs și în uh, Dara și în alte locuri uh, bombardate unde a putut să facă și fotografii. Aceasta a fost prima breșă pentru ajutorul uh, umanitar și aș dori să mulțumesc angajamentului internațional al uh, Crucii Roșii, care uh, a asigurat întotdeauna un acces chiar și în situ- situații uh, dificile, dar situația și vizita doamnei Emos a fost posibilă doar ca urmare a acestui for de ajutor umanitar pentru Siria. Cu ajutorul uh, șefului meu uh, politic am decis să prezidăm și noi acest uh, for, tocmai pentru a compensa puțin faptul că um, familia Națiunilor Unite nu a fost reprezentată. Apoi, a doua întâlnire care a avut loc, după cum am spus, în urmă cu trei săptămâni, a permis uh, inițierea misiunii de evaluare a necesităților. Problema este că dacă mergi în Siria și nu știi unde se află oamenii uh, nevoiași, nu știi câte spitale sunt bombardate, nu știi ce se întâmplă, ce se face în diferite locuri, de fapt, riști să evaluezi uh, lucruri care nu sunt atât de importante și risc să devii partizan în acest uh, conflict. Și acesta este lucru care trebuie evitat cu orice preț de orice ajutor umanitar. Dreptul, de, drept urmare, avem nevoie de o analiză foarte solidă. Din nou, putem privi situația um, fie pesimist, fie optimist noi, sau aș putea să spună mai degrabă că Biroul pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare am primit până la urmă acces, am fost însoțiți de guvernul sirian, dar am putut să ne întâlnim și cu membrii ai opoziției, am stabilit până la urmă o analiză pe care am uh, discutat-o, am trimis-o guvernului sirian pentru a fi contrasemnată și, ado- și în uh, momentul în care am avut al doilea for umanitar, ni s-a transmis mesajul că da, am înțeles că există o situație de urgență în care se află milioane de uh, oameni în diferite părți ale Siriei. Este prima dată când autoritățile siriene au recunoscut existența acestei probleme umanitare. Desigur, acest pas nu reprezintă o soluție deocamdată. Trebuie să fie asigurat un uh, acces adecvat și nu este vorba de uh, resurse financiare, pentru că cu ajutorul dumneavoastră deja am cheltuit 3 milioane, apoi 7 milioane și de curând uh, am mai adăugat o sumă de 10 milioane și în momentul în care vom avea un acces mai bun, vom putea să apelăm, de exemplu, și la rezerva pentru, de, de urgență pentru ajutor umanitar, dar trebuie să ne asigurăm că diferitele bunuri pot ajunge în diferitele părți ale Siriei. Din acest punct de vedere, progresele sunt relativ modeste. Avem o veste bună din acest weekend. Radoan Ocea este domnul nominalizat de Valerie uh, Amos. Uh, el a condus um, biroul înaltului reprezentant al ONU pentru refugiați din uh, Damasco și poate vă aduceți aminte că dumnealui vizitase și Tunisia după revoltele de acolo și cunoaște foarte bine situația din Siria. Și eu știu puțin ce se întâmplă acolo, dar el știe foarte multe despre situația de la fața locului. Și dumnealui ne-a spus, în cadrul discuțiilor pe care le-am avut la Geneva, să nu ne implicăm uh, prea profund pentru că avem nevoie de timp. Uh, a spus că are nevoie de timp pentru a discuta cu autoritățile siriane. A făcut acest lucru și a reușit un uh, lucru important, adică uh, biroul ONU pentru coordonarea afacerilor umanitare și alte instituții pot uh, deschide reprezentanțe în uh, diferite orașe din uh, Siria. Deci, încet, încet există o, o deschidere a situației. Nu sunt foarte optimist pentru că ne confruntăm cu o situație foarte complicată, dar cel puțin vedem că eforturile determinate, eforturile coerente de a rămâne neutri în același timp de a exercita presiuni, duc la câteva rezultate. Ne-am dorit ca lucrurile să se întâmple mult mai repede. Da, și dacă am avea un uh, băț magic cu ajutorul căruia să creăm zone tampon, coridoare de acces și așa mai departe, dar fi foarte interesant. Dar realitatea este, și din punctul meu de vedere trebuie să acceptăm această realitate, uh, o asemenea soluție magică nu se va întâmpla. Și eu consider că trebuie să rămânem în continuare foarte echilibrați, să observăm ce se întâmplă, să exercităm presiuni, dar să nu cădem în uh, capcana uh, unor măsuri politice prin intermediul ajutorului umanitar. Pentru că în momentul în care facem așa ceva, guvernul care controlează sprijinul pentru copii, controlează centrele de, dis- de distribuție, ne va închide ușa în uh, nas, nu doar nouă, dar și altor actori importanți. Sunt uh, dispus să vă răspund la orice întrebări pe care le aveți, să vă dau uh, detaliile necesare. Desigur, uh, colaboratorii mei sunt foarte activi. Noi urmărim îndeaproape situația. Doamna comisar este în contact permanent cu toți actorii relevanți și, din nou, încercăm să mergem pe, pe această cale foarte strâmtă între ajutor și politică, să găsim acest echilibru esențial pentru a putea face ceva. Dumneavoastră v-ați referit la refugiații sirieni. Ei sunt uh, îngrijiți în uh, Iordania. Noi, noi oferim uh, sprijin refugiaților care merg în Iordania, dar și în Liban. Am uh, înaintat uh, unele oferte și guvernului din Turcia și chiar trebuie să exprim unele complimente uh, guvernelor din regiunea respectivă care s-au comportat foarte bine. Este vorba de state care se confruntă cu propriile uh, probleme, se află sub presiuni imense, dar și noi încercăm să le uh, sprijinim. Aceste state participă, apropo, și la uh, Forumul pentru ajutor unitar pentru Siria. Apoi, o ultimă remarcă, dacă îmi permiteți. Uh, contrar politi- uh, discuțiilor politice din Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite. Știți foarte bine care este poziția diferitelor state reprezentate aici. Experiența mea a fost că discuțiile cu chinezii și cu rușii au fost foarte utile, pentru că nici Rusia, nici China nu-și doresc, nu-și doresc o deteriorare a situației nu am făcut progrese foarte mari, dar oricum nu-și doresc o deteriorare a situației și aș dori să spun că atât uh, China cât și Rusia, din punct de vedere al ajutorului umanitar, au fost foarte, ne-au ajutat foarte mult pentru a transmite mesajul uh, legat de agenda uh, umanitară. Cam atât am dorit să spun într-o formă succintă, dar dacă aveți întrebări, le aștept cu nerăbdare. Vă mulțumesc. Doamna de Kaiser la cuvântul. Merci beaucoup, merci beaucoup, monsieur. Mulțumesc, mulțumesc, domnule, pentru eforturile făcute. Eu personal cred că strategia dumneavoastră de a disocia aspectul umanitar de cel politic este singura soluție posibilă deocamdată, deoarece calea spre o Sirie democratică este o cale foarte lungă de care va trebui să se țină cei de acolo. Orice altă soluție mai simplă sau mai rapidă ar duce doar la o catastrofă regională. Am urmărit ce ați spus și am înțeles că astăzi, chiar în Siria, din perspectiva ajutorului umanitar, s-au făcut câțiva pași pozitivi. Și ați spus că donatorii pot să deschidă birouri descentralizate, de exemplu la Homs uh, și așa mai departe. Confirmați acest lucru? De ce tip este acest ajutor? Ați vorbit de niște centre de distribuție și așa mai departe. E vorba de domeniul medical, e vorba de bani lichizi, pentru că oamenii au nevoie și de cash. De ce tip este acest ajutor, asta aș vrea eu să știu. În al doilea rând, ați făcut uh, foarte mult efort pentru a aborda guvernul sirian și al convinge de cât de importantă e misiunea dumneavoastră. Care e situația în celelalte state? Recent, împreună cu doamna Gomes, am mers în Liban și am văzut că acolo sunt uh, aproape 20.000 de refugiați din Siria, mai ales din regiunea Homs, pentru că uh, este foarte aproape de frontiera cu Libanul. Iar guvernul Mikati a permis să se înregistreze cam 10.000 de refugiați, grosomodo, la frontiera în nord, însă nu a înregistrat și încă nu dorește să ajute sau să lase High Committee uh, for Relief să ajute tot atâția uh, refugiați uh, sirieni dintr-o altă regiune. Știm că e vorba de un guvern care este oarecum pro-Bashar al-Assad și că o parte a populației uh, Hezbollah este apropiată de regimul sirian. Și știm că acest flux de refugiați este un, au, ține de aspecte umanitare, dar și politice. Și recent au avut loc niște accidentări, niște morți pe lângă Tripoli. E foarte important să fie uh, ajutate familiile care primesc acești refugiați, tocmai ca să se evite o explozie politică în Liban. Ce atitudine aveți dumneavoastră? Ce abordare aveți față de guvernul Micati, când premierul Micati, premierul Libanului a venit aici? prezentând și poziția președintelui Suleiman. Deci când a venit la Parlament, l-am întrebat ce putem face ca să vă ajutăm, pentru că povara e foarte grea. Și el mi-a spus, e, nu-i nicio problemă, controlăm totul și nu avem pe nimeni, aproape nimeni în zona BK. Ceea ce este în mod evident fals. Așadar, ce, ce fel de contacte ați avut dumneavoastră în legătură cu uh, această problemă? Mulțumesc! Merci beaucoup. Mulțumesc. Domnul Ivo Vachel are cuvântul. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Vidim da imamo prevajav... Mulțumesc, doamnă președinte. Văd că avem și interpretare în limba slovenă și de aceea doresc să mă folosesc de limba mea maternă. Și eu mă bucur foarte mult că vă aflați din nou alături de noi, doamnă președinte deși n-am apucat să vă urez succes, dar ați avut succes și acest lucru a dus la afirmarea Parlamentului European, așa că vă mulțumim. În primul rând, aș dori să mă alătur celor spuse de doamna de Kaiser. Vreau să spun că e foarte bine că dumneavoastră încercați să păstrați o distanță față de politică. Însă mă tem că această distanță este mult prea mare în legătură cu chestiunile politice din Siria. Noi, ca politicieni europeni și ca Parlament European, avem această distanță prea mare. Hotările noastre, părerile noastre sunt mult prea superficiale. Rămânem doar la suprafață, luăm niște hotărâri pe baza unor stereotipuri care au reieșit din evenimentele primăverii arabe. Uităm că toate aceste state în care a avut loc primăvara arabă, acolo mai continuă primăvara sau în altele s-a ajuns la toamnă și chiar iarnă. Adică Uităm de toate dezvoltările care au avut loc pe baza regulilor de acolo și uităm de situația actuală din aceste state. De aceea ar fi foarte important ca Parlamentul să aibă niște analize mai exacte în ceea ce privește situația din Siria. Astăzi se vorbește foarte mult despre brutalitatea regimului și se cere dizolvarea acestui regim cât mai repede posibil. Însă este mult mai greu să se gestioneze criza ca atare în Siria. Noi nu vrem să înțelegem că Siria e un stat diferit față de celelalte state în care au avut loc crize. Săptămâna trecută am făcut parte din delegația Parlamentului European în Israel. Acolo am avut o discuție foarte interesantă cu reprezentantul oficial al, ministrul, al Ministerului de Externe din Israel pentru mm, legăturile cu diferitele comunități religioase. Am discutat cu acest reprezentant și mesajul său pentru delegația Parlamentului European a fost următorul. A spus că, în primul rând, trebuie să știm ce se va întâmpla după căderea regimului în Siria. Ce se va întâmpla cu diferitele minorități care din diferite motive, continuă să sprijine regimul actual. Era foarte clar faptul că dumnealui știa despre ce vorbește și știa de ce își exprimă aceste temeri. În mod clar și Ministerul de Externe a ales acest partener de dialog pentru a-l trimite să discute cu Parlamentul European. Așa că probabil noi suntem, nu suntem destul de obiectivi atunci când vorbim despre Siria și atunci când vorbim despre toți factorii care influențează dimensiunea externă. Qatarul, Arabia, Arabia Saudită, Turcia, toate aceste state au propriile lor interese în Siria și își joacă propriul joc. Toate acestea influențează puternic situația actuală din Siria. Da, am putea să vorbim despre un război civil, în același timp am putea vorbi despre un război religios între suniți și șiiți. În același timp vorbim și despre o încercare de a impune interesele strategice ale, strategice ale marilor puteri și știm cu toții despre ce vorbesc. Vorbim despre China și Rusia pe de o parte și de SUA și alți actori pe de altă parte. De aceea eu consider că nu e corect dacă lăsăm răspunsurile la toate aceste întrebări în mâna celor care se ocupă de ajutorul umanitar. Situația din Siria este tot mai gravă de la zi la zi. Până acum nu s-a menționat de deloc Al-Qaeda. Nu nu s-a vorbit despre ea, însă consecințele acțiunilor sale sunt evidente acolo. Și dacă noi nu vom vorbi de și despre acest aspect, o vor face alții. Trebuie să vorbim despre toate acele chestiuni care duc la îngrijorări. Trebuie să acționăm cu responsabilitate ca Parlament European și ca politicieni. Și ca, dacă ne dorim să fim într-adevăr o parte europeană a contextului internațional. În final, aș dori să spun să mulțumesc Comisiei și Direcției Generale pentru Ajutor Umanitar. și dumneavoastră personal ne-ați transmis un mesaj, un mesaj despre dimensiunea politică, un mesaj despre contextul politic în care trebuie să vă duceți la îndeplinire munca și cred că acum începe și partea noastră de muncă. Mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul domnul Mitchell. Thank you, President. I, I can be very brief. I... Mulțumesc, doamnă președinte. Foarte pe scurt. Nu știu cu ce valoare adăugată putem veni la informațiile pe care le-am primit astăzi. Într-adevăr, situația este una foarte dificilă. Probabil Comisia ne va putea spune câte ceva și anume ce ar putea să facă Parlamentul ce nu a făcut până acum. Problema e că ne-am, ne confruntat cu această situație în fosta Iugoslavie, NATO. Am văzut ce se întâmpla atunci, însă nu ne aflam în poziția de a putea impune pacea. Mie mi se pare că domeniul în care trebuie să acționăm mai mult e să ajungem la o punere în aplicare a acordului de încetare a focului. Ce se întâmplă exact? Care sunt motivele? Există propagandă de pe ambele părți și de aceea acest acord de încetare a focului nu funcționează. Ce putem face noi? Ce putem să facem astfel încât acordul de încetare a focului și ajutorul umanitar să fie mai bine pus în aplicare. Ne puteți spune mai multe despre ce faceți cu țările învecinate? Ne-ați vorbit despre Turcia, Iordania, Liban. Le-am dat ajutor financiar, știți care sunt nevoile lor, care e asistența pe care o putem oferi, cum funcționează lucrurile. Mulțumesc. Monsieur cortez Lastra, vous savez la... Domnul Cortes Lastra, aveți cuvântul. Președinta, también seré... Vă mulțumesc, doamnă președintă. Voi fi foarte succint. Responsabil Direcției Generale ECO s-a referit la un uh, coridor umanitar, pentru ajutor umanitar. Un asemenea coridor este o opțiune, o opțiune foarte importantă Trebuie deschis un uh, coridor umanitar și sunt convins că avem nevoie de o rezoluție a Consiliului de Securitate al ONU care să fie sprijinită de o majoritate de um, state. Pentru că în Consiliul de Securitate o asemenea rezoluție a fost blocată de două state, de China și de Rusia. Însă, noi avem o obligație morală de a propune asemenea rezoluția adunării generale a Organizației Națiunilor Unite. În cadrul acestei crize, Rusia are un rol chiar mai important decât rolul Chinei. Aș dori să vă pun așadar următoarea întrebare. Ținând cont de rolul important uh, jucat de Rusia Rusia este un actor cheie și doresc să vă întreb dacă ne putem folosi de poziția cheie a Rusiei pentru a deschide acest coridor umanitar. S-a spus chiar la sfârșit că discutați cu Rusia, cu China despre cele despre lucrurile posibile și aș dori să vă întreb care este într-adevăr situația în momentul în care discutați cu Rusia Există vreo posibilitate ca împreună cu Rusia să fie asigurat un asemenea coridor? Pentru că toată lumea de aici este de acord că avem nevoie de un asemenea coridor. Putre. Și eu aș dori să adresez o întrebare două. În documentul dumneavoastră se spune că sunt 55.000 de refugiați repartizați între Turcia, Liban, Iordania și chiar și Irak. E vorba de un flux de migranți în niște regiuni care sunt foarte sărace și lipsite de orice fel de structuri sanitare și de alte feluri. Dacă mă gândesc ce eforturi s-au făcut pentru a fi ajutați acești refugiați, mă uimește modestia. Franța a dăruit 600 de pături. Ce să mai zic? Aș vrea să știu uh, dacă ECO împreună cu ONU se ocupă să fie create adevărate tabere cu servicii necesare pentru acești nefericiți care au scăpat uh, din calea morții și dacă li se pot oferi servicii sanitare, educație pentru copii și așa mai departe. Și dacă putem noi, comisia noastră, să vizităm pe acești refugiați acolo unde se află. Merci, euh, merci Madame la Présidente et, euh, et... Mulțumesc, doamnă președinte. Questions qui ont été posées. Mulțumesc pentru întrebările foarte bune. Am să încerc să ofer anumite răspunsuri, dar uh, pe altele nu vi le pot pune la dispoziție pentru că nu există un răspuns clar. Veți înțelege că eu uh, care lucrez în domeniul umanitar nu înseamnă că nu doresc să vorbesc de politică, ci trebuie să am întotdeauna grijă, pentru că este în interesul meu ca cele două operațiuni să rămână separate. E la fel de clar că rezoluția, că planul lui Kofi Annan avea șase puncte. Și aceasta este o operațiune politică de nivel înalt, din care cel de-al patrulea punct era, pat, era punctul umanitar, dacă nu mă înșel. Așadar, fie că îmi place sau nu, fac parte din această operațiune. Iar comunitatea umanitară, deci nu doar noi, ci și uh, Crucea Roșie și alții, am susținut abordarea lui Kofi Annan și cred că munca sa a fost cât se poate de utilă în condiții foarte vitrege. Trebuie totuși să vorbesc de politică puțin, pentru că ați pus niște întrebări. Celebra rezoluție în șase puncte merge, nu merge, ce se întâmplă, e absolut clar ce se întâmplă pe teren, deci nu merge. Însă există poate o evoluție politică, pentru că observatorii ONU sunt pe cale de a intra pe teren și de a se de a-și consolida grupările. Dacă merg câte șase persoane, nu vor avea nicio șansă, dar dacă merg 60, va fi mai bine. Și conform cifrelor, situația stă mai bine într-adevăr. Avem o speranță ca observatorii să poată face ceva pe teren. V-ați referit la China și la Rusia. Eu aș avea niște comentarii private referitoare la atitudinea lor la Consiliul de Securitate, însă constat că pe planul ajutorului umanitar, poate tocmai pentru că au avut atitudinea pe care au avut-o la Consiliul de Securitate, în domeniul umanitar au fost mult mai cooperanți și s-au oferit să dea o mână de ajutor transmițând anumite mesaje lui Assad și guvernului său și așa mai departe. Și nu întâmplător, după anumite conversații pe care le-am avut, s-a ajuns la o deschidere. Pentru că, pur și simplu, au intervenit persoane care au mai multă credibilitate și au tras anumite sfori. Mie mi se pare corect să spunem acest lucru. Însă, cu siguranță că sunt de acord și cu toate aspectele de ordin politic care au fost menționate. Ați pus o întrebare legată, doamna de Kaiser, de ce s-a negociat uh, cu Radvan Ocea în weekend și pot să vă spun că este vorba aici de o deschidere de patru puncte, printre care Holmes și Dara, și vor fi acolo niște expatriați, nu e vorba doar de agenți locali, ci dorim să participe niște agenți din exterior care să aibă o privire de ansamblu mai independentă. Haideți să vedem care e situația. Avem contacte cu ei în mod regulat și cred că suntem pe cale de a deschide o portiță. În ceea ce privește guvernele vecine, aș spune doar câteva cuvinte. E limpede, ambasadorii noștri, șefii de delegație, poartă un dialog constant cu guvernul din Libia, din Iordania, cu cel de la Ankara, cu toate cele trei state. Împreună am reușit să oferim o asistență consolidată. Vă dau exemplu Văi Beca, unde colaborăm cu Comitetul Internațional al Crucii Roșii, un altul comisariat pentru refugiați și cu mai multe ONG-uri, finanțarea noastră a fost crescută cu 3 milioane pentru Valea Becar, tocmai pentru a se oferi asistență în sectorul sănătății și al educației copiilor. Dacă e suficient sau nu, nu știm, dar cam atât uh, am putut face deocamdată, atât ni s-a cerut, sperăm să fie banii cheltuiți corect și dacă mai sunt și alte cereri, noi suntem gata avem o planificare. Suntem prezenți. La fel și în Iordania ne-am sporit uh, asistența. În Turcia situația e alta, pentru că la început uh, partenerii turci nu doreau să spună că există o criză umanitară pe teritoriul lor. Cu toate acestea au declanșat celebrul uh, Monitoring Information Center, acronim MIC, și am avut contribuțiile a patru state membre. Cred că Austria a trimis un spital de campanie, francezii și italienii au participat, patru state membre au fost prezente și Turcia e foarte recunoscătoare. Dacă se solicită asistență umanitară, noi suntem gata să le o punem la dispoziție. În ceea ce privește situația din Libia, spune vorbitorul, trebuie să acționăm cu măsură. Nu trebuie să intrăm acolo urlând că sunt mari probleme și că sunt conflicte, pentru că în mod clar există conflicte etnice și politice cu Hezbollah și guvernul și așa mai departe. În Liban, spune vorbitorul, mă scuzați, mă, eu mă gândeam la altceva. Însă e clar că urmărim situația îndeaproape zilnic și primim rapoarte conform cărora se consideră că dacă va fi nevoie, ei vor veni să ne ceară să facem eforturi. Aș reveni acum la aspectele politice. Parlamentul European este, în mod evident, un organism politic și deci nu e suficient să discutăm doar despre domeniul umanitar, ci e nevoie și de o privire politică, dar poate că nu sunt eu cel mai bine plasat pentru a oferi aceste informații. Nici nu cred că mi-aș uh, simplifica misiunea dacă m-aș băga prea mult în această chestiune. Pentru noi e foarte important să fim priviți din exterior ca fiind neutri facem eforturi pentru a rămâne cu adevărat neutri în acest conflict. Domnul Weigl a spus că sunt foarte mulți actori în aceste crize. Evident că ce s-a întâmplat acum nu afectează doar pe plan intern însă eu, ca actor din domeniul umanitar, nu aș dori să comentez prea mult. Poate că alții vă pot explica mai multe. Mulțumesc foarte mult, domnule Sorensen.